Vă propun uh, să facem liniște și să începem ședința noastră de astăzi. Înainte de Aura, bun venit uh, invitatului nostru sau a trece la anunțuri formale, la punctul 1 de pe ordinea de zi doresc să vă indic faptul că la punctul 16, întrebare orală privind distribuirea de alimente către persoanele cele mai defavorizate din Uniune. Eh, s-a, discutat deja acest punct la Strasbourg, așa că punctul 16, această întrebare orală, întrebare cu solicitare de răspuns oral, va fi înlocuită de o altă întrebare cu solicitare de răspuns oral. E vorba de strategia europeană pentru persoanele fără adăpost, cu propunere de rezoluție. Votul pentru punctele 17 și 18, privind mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, vor fi uh, votate astăzi la ora 17 pentru că Comisia pentru Bugete și-a anulat ședința de mâine dimineață. Așa că pentru a ține cont de votul nostru trebuie să votăm înainte de sfârșitul zilei. Doresc să vă anunț de asemenea că mâine și cer scuze celor care vor interveni în cadrul unui raport sau unui vot. Mâine dimineață doamna Figueredo va fi președinte președinta ședinței. Dacă nu aveți observații la ordinea de zi, considerăm această ordine de zi ca fiind adoptată și acum um, trec la punctul 2, comunicările președintei. Lucrările noastre sunt transmise în direct pe internet, ca de obicei, și doresc acum să dau cuvântul raportorului nostru în legătură cu solicitarea acelea de permis unic de sejur de ședere, permisul unic de ședere și muncă. Îmi doresc acum să dau cuvântul domnului raportor pentru a ne prezenta situația negocierilor. Mulțumesc, doamnă președinte. A avut loc un trilog informal pe data de 23 mai și pe data de 17 iunie Comisia Libe um, va organiza o ședință a raportorilor, raportor fictiv și uh, raportor și raportor din umbră. Va avea loc un nou trilog apoi pe 22 iunie, probabil ultimul. Să vedem cum rezolvăm problema. Sper că la acest trilog din data de 22 va fi invitată și președința Comisiei pentru Ocupare pentru că am luptat mult uh, pentru alocarea fondurilor drepturile imigranților. Am luptat pentru a fi asociați conform regulamentului Parlamentului, uh, asociați cu dreptul de prime alte comisii, având în vedere că avem competență exclusivă pe anumite domenii. Iată de ce eu am încercat să dialoghez, să fiu, am o atitudine deschisă față de Comisia Libe, dar nu doresc, nu pot să accept ca raportorul sau președinta Comisiei pentru Ocupare să nu fie prezenți la trilog, având în vedere că avem competență exclusivă pentru anumite articole din directivă. Știu că sunt lucruri controversate, dar cred că ultimele vești sunt bune, doamnă președinte. Cred că există voință acum de a, se co- de, a, de a se coopera, nu doar pe probleme de procedură, ci, de procedură, ci și pe probleme de fond. Rămân practic trei probleme de fond. Consiliul trebuie să ne asculte. Un aspect mai puțin important este de ordin lingvistic. Consiliul dorește să schimbe uh, poziția prealabilă, mm, dorește să se schimbe terminologia dar ce contează, ce este mai important, este dreptul, uh, sunt drepturile lucrătorilor din țări terțe care au lucrat în Uniunea Europeană și care se întorc în țările de origine. Consiliul uh, dorește ca atunci când aceștia se întorc în țara de origine să nu mai primească pensii. Deci doresc, Consiliul dorește să limiteze dreptul de exportare a pensiilor. Uh, Dar acesta cred că este o linie roșie istorică, aș spune eu, pentru Comisia noastră, dar și pentru Comisia Europeană și pentru Consiliu. Un singur stat membru apără această poziție deocamdată și cred că Comisia Europeană, Comisia Libe și Comisia noastră nu vor ceda. Cred că toți lucrătorii trebuie să fie tratați egal în ceea ce privește exportarea pensiilor. Un alt aspect relativ minor este faptul că Consiliul dorește ca formarea profesională a șom, um, să fie limitată la persoanele cu contracte de peste șase luni. Este o chestiune minoră, dar totuși importantă, simbolică pentru noi. Dacă dorim libertate, egalitate în drepturi, trebuie să existe liber, egalitate în drepturi. Oricum, uh, nu vom lua o decizie pentru că nu avem mandat atâta timp cât nu vom vedea cum evoluează dezbaterea. Doresc să vă anunț faptul că dacă obținem câștig de cauză, nicio problemă, vom putea rezolva lucrurile, chiar dacă nu sunt de acord cu procedura, voi accepta. Însă, dacă Comisia Libe dorește să solicite anumite lucruri uh, în materie de ocupare, putem să intervenim în plenară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Vă confirm faptul că mă voi alătura dumneavoastră la următorul trilog și voi informa președintele Comisiei Libe despre acest lucru pentru că, conform codului de conduită al Parlamentului, pentru negocierile cu Consiliul, echipele de negociere în cadrul trilogurilor trebuie să fie formate din președinții comisiilor de resort și în calitate de comisie asociată, consider că și raportorul și președinta Comisiei pentru Ocupare trebuie să facă parte din această delegație. Pe de altă parte, doamna Mathieu ne-a cerut să validăm poziția Comisiei noastre în perspectiva următorului trilog. Nu putem decât să uh, reafirmăm poziția noastră luată de pe baza raportului dumneavoastră și apoi trebuie să verificăm comisia după ce se va cunoaște rezultatul trilogului că vom sprijini această poziție până la capăt. O a treia comunicare. Ați primit în dosarele dumneavoastră o notă informativă în legătură cu audierea care a avut loc pe 14 aprilie cu participarea partenerilor uh, sociale în legătură cu deschiderea negocierilor privind directiva privind uh, timpul de lucru. Un alt aspect important, v-am atras atenția asupra faptului că în Comisia pentru Afaceri Regionale, regii, în, uh, la examinarea raportului PIPER, al cincilea raport de coeziune, în legătură cu care am uh, pregătit și noi un aviz, uh, Aliniatul 50, 55, se corectează doamna președinte din acest raport. Pune sub semnul întrebări ehm, funcționarea Fondului de Ajustare la Globalizare și deci eh, intră pe terenul de competență al comisiei noastre. Am uh, pus o întrebare în legătură cu interpretarea articolului 50. Această interpretare nu este satisfăcătoare pentru că în momentul în care e vorba de competența exclusivă a unei comisii, acesta este la egalitate dacă este asociată cu comisia competentă pe fond cu această comisie. După votul, după votarea raportului Mathieu, am clarificat acest lucru cu președintele Lene și președintele Casini. Această clarificare a interpretării făcută de Comisia AFCO este în curs, dar încă nu a fost realizată, așa că președintele se bazează pe interpretarea actuală și refuză să declare acest aliniat 55 din avizul Piper uh, ca fiind inadmisibil. Voi cere sprijinul președintelui Lene pentru interpretarea noastră a regulamentului, pentru a permite respectarea competențelor comisiei noastre asociate, nu ni se pot uh, ignora această competență. La solicitarea comisiei noastre va avea loc un vot separat în legătură cu acesta linia 55 și, bineînțeles, invit uh, toate grupurile să se mobilizeze pentru ca deputații, inclusiv cei din PPE, să voteze împotriva aliniatului 55. Iată ce am avut de spus la comunicările președintei. Mulțumesc domnului Morten Kerum pentru faptul că s-a alăturat nouă, pentru faptul că a acceptat să asiste la aceste comunicări formale de la începutul ședinței. Urez acum bun venit directorului Agenției pentru Drepturile Fundamentale, care are competențe care depășesc competențele comisiei noastre, dar comisia noastră v-a invitat pentru că consideră că în cadrul poziției, politicii sociale, politicii în legătură cu dreptul muncii, um, abordăm aspecte de competența agenției dumneavoastră. Poate ați putea insista puțin pe dimensiunea legată de situația romilor, având în vedere că cetățenii și autoritățile din Uniunea Europeană s-au mobilizat mult în ultima vreme pe acest uh, Um, în legătură cu acest aspect care rămâne de actualitate. Domnule director, aveți acum cuvântul și apoi vom să uh, avea de răspuns la întrebări din partea colegilor. Gentlemen, it's really a... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Îmi face mare plăcere să mă aflu astăzi aici, să mă adresez uh, stimatei dumneavoastră comisii. Sper că acesta va fi începutul unui dialog continuu între agenția noastră și comisia dumneavoastră Vreau să vă spun, doamnă președinte, că cred că avem multe în comun în multe domenii. Chiar azi dimineață am um, fost prezent la Comisia Libe și am prezentat raportul nostru anual publicat astăzi. Am adus câteva exemplare pe care vi le pun la dispoziție dacă doriți. Cred că astfel se ilustrează în ce mod drepturile fundamentale au devenit un subiect transversal în doar câțiva ani, care poate interesa orice comisie din Parlament, dar mai ales comisia dumneavoastră și comisia LIBE, care sunt uh, actori cheie aici. Vreau să vă spun pe scurt uh, că vă voi prezenta trei subiecte legate de munca noastră. Romii, drepturile persoanelor cu handicap și Uh, situația lucrătorilor migranți în uh, munca domestică. Acestea sunt trei subiecte care cred că interesează ordinea de zi a Comisiei dumneavoastră, pentru că se leagă și de platforma europeană împotriva sărăciei și a excluderii sociale. Am să mă refer în primul rând la chestiunea romilor. După cum bine știți, acest grup este în continuare cel mai discriminat grup din Europa. În 2008, agenția noastră a desfășurat o anchetă privind drepturile omului și am uh, anchetat 25.000 de reprezentanți ai uh, minorităților, din care 3.500 de romi din șapte țări. Am uh, constatat că un element se desprinde din tot acest sondaj și anume elementul de discriminare la adresa romilor. Pentru astăzi mi-am, mi s-a propus să vorbesc despre abandonul școlar timpuriu și vă voi prezenta câteva chestiuni și în acest sens. După cum știți, dreptul la educație este unul din drepturile fundamentale ale omului conform cartei și conform Convenției Drepturilor Copilului este un drept de care trebuie să se bucure absolut toți cetățenii. Din cele șapte uh, state membre în care s-a desfășurat acest sondaj al agenției noastre în 2008, am constatat că o proporție foarte mare de romi trăiesc uh, având o educație de doar 5 ani. În patru din aceste șapte state, rata de abandon școlar, deci de copii care au părăsit școala înainte de al cincilea an de școală era de 35 până la 75% din numărul total al copiilor. Dacă comparăm această cifră cu media populației, doar 2% din totalul populației are o educație de sub 5 ani de școală. Însă, în unele situații, în cazul romilor, această cifră urcă la 75% din copii. Așadar, abandonul școlar în cazul romilor e foarte diferit de abandonul școlar la populația majoritară. Această cercetare a identificat și posibile cauze ale acestor, diferen ale acestor diferențe. Discriminarea joacă un rol foarte important. De exemplu, segregarea elevilor romi care sunt trimiși în așa numite școli speciale. În unele state membre s-au făcut progrese, romii fiind integrați în sistemul de educație uh, central, însă aceasta este una din puținele schimbări pozitive detectate. Dar dacă nu se vor face schimbări suplimentare pentru a spori toleranța și a diminua ideile, ideile preconcepute, uh, romii vor continua să sufere ostilitate din partea copiilor majoritari, din partea personalului didactic și din partea părinților care nu fac parte din minoritatea romă. Așadar, ă, odată ce copiii romi ajung în școlile centrale, trebuie să se ia și alte măsuri suplimentare. Mai sunt și alți factori care poate nu au legătură directă cu discriminarea, însă sunt poate mai legați de probleme socioeconomice care afectează majoritatea populației și în special pe romi. Aș vrea să menționez câțiva dintre acești factori. Este destul de obișnuit ca cei mai săraci membri ai societății să trăiască în gospodării prost conectate la serviciile publice, inclusiv cu acces slab la școli. Astfel, uh, se pun obstacole în calea continuării educației, mai ales dacă transportul către școli este prea scump sau poate chiar nu există. Am vizitat o așezare romă dintr-unul din statele membre Situată la câțiva kilometri de un sat, însă fără niciun fel de uh, transport pentru copii. Am vorbit cu primarul care ne-a spus că are cunoștință despre acest fapt, însă uh, părinții copiilor romi ne-au spus că acesta este unul din principalele obstacole în calea educației acestora. Mai sunt și presiuni la adresa copiilor. Li se cere să devină activi economic foarte devreme ca să ajute uh, la uh, creșterea venitului familiei, deci să treacă pe piața muncii. Mai sunt și bariere culturale. Unii părinți nu uh, înțeleg valoarea educației pentru viața copilului. Așadar, e nevoie de cercetări aprofundate ca să se identifice ce rol joacă acești factori și dacă e vorba de probleme socioeconomice sau de probleme de discriminare. Agenția continuă sondajul privind discriminarea la adresa romilor și acesta nu analizează doar comunitățile rome în sine. Sunt analizate și populațiile care nu sunt de romi, dar care trăiesc în astfel de comunități și încercăm să vedem cum se bucură acestea de drepturile lor să vedem ce probleme țin de sărăcie, ce probleme țin de discriminare și să analizăm mai profund toate provocările. Acest studiu se desfășoară într-o colaborare cu PNUD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și cu un program de la Banca Mondială pentru a pune în comun experiența și a beneficia și de experiența acestor instituții. Atât despre romi, vreau să trec acum la cel de-al doilea subiect, și anume drepturile persoanelor cu handicap. După cum știți, Uniunea Europeană a ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap. Uniunea Europeană are obligația de a le ocroti și de a le promova drepturile. Agenția noastră desfășoară cercetare în acest domeniu Sperăm să obținem uh, date și expertiză despre cum să promovăm șansele egale, să uh, combatem discriminarea și să ajutăm persoanele cu handicap. Raportul de anul trecut, referit, referitor la participarea politică a acestor persoane, a arătat că în unele state membre se impune o uh, excludere a persoanelor cu handicap mental și cu alte probleme mentale, nepermițându-le să voteze la alegeri. Se consideră că le este afectată capacitatea juridică. Asta este valabil în șapte state membre și știm că acum unele state membre care ne-au studiat raportul au început să-și modifice legislația în acest domeniu. Sigur că acest lucru contribuie la excluderea persoanelor respective din viața politică. Nu li se permite uh, participarea la funcționarea democratică a Uniunii. Cercetările actuale privind persoanele cu handicap se uh, referă la patru subiecte. Situația din uh, institutele de îngrijire pe termen lung, cum sunt uh, căminele, apoi participarea la uh, viața comunității, capacitatea juridică și accesul la justiție. La începutul anului viitor, agenția va uh, începe un raport comparativ pe baza unor anchete pe teren din 9 state membre, analizând condițiile de pe teren. Este încă dificil să se uh, adune date comparative în legătură cu toate institutele din toate statele membre și numărul de persoane instituționalizate. Este mai puțin important, de fapt, să studiem numărul de astfel de institute în sine, fiind mai important să ne concentrăm pe o schimbare a modului de gândire referitor la oferirea de îngrijiri, trecând de la o îngrijire generală la una uh, individualizată. Și aici vreau să subliniez patru subiecte ce se desprind din concluziile noastre preliminare. Aceste rapoarte vor fi prezentate mai târziu, deci acum eu vă prezint uh, un preview al uh, concluziilor. Oferirea de sprijin pentru traiul independent în cadrul comunității ar fi de preferat traiul în instituții. Aceste două procese trebuie coordonate foarte bine și implementate treptat. Nu este vorba doar de închiderea institutelor într-o zi și aruncarea pacienților în stradă a doua zi. Am văzut că în unele state membre s-a întâmplat să crească foarte rapid uh, numărul de persoane cu probleme mentale din închisori, de exemplu. Și noi nu asta ne dorim. Trebuie să găsim un echilibru destul de fragil. În al doilea rând, fondurile structurale ale Uniunii Europene ar trebui dedicate construirii de locuințe și de infrastructură care să susțină traiul independent, mai degrabă decât să se repare institutele existente. Cercetarea noastră de până acum a confirmat că persoanele cu handicap consideră că o formă oarecare de ocupare sau de muncă înseamnă mult pentru ele pe plan personal, pentru că aduce sens și valoare vieții lor, ceea ce nu e puțin lucru. În același timp, trebuie să uh, ne ferim de riscul de exploatare a acestor persoane ca muncă manuală gratuită. Una din persoanele uh, anchetate a arătat că casa unui director al unui institut mental a fost folosită cu mână de lucru din institutul respectiv. În al patrulea rând, concluziile studiului nostru arată că cea mai bună cale de a deschide piața de muncă față de persoanele cu handicap este să se deschidă sistemul de învățământ către aceste persoane printr-o abordare de educație uh, bazată pe includere. Ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap reprezintă o nouă pagină în istoria europeană, pentru că se referă și la abordarea medicală și la cea socială și acum și la cea de drepturile omului, forțându-ne să ne concentrăm asupra persoanei și nu asupra handicapului. Și cred că ne așteaptă niște ani interesanți în acest domeniu. Aș vrea să trec acum la activitatea noastră privind migranții în situație uh, ilegală care uh, activează în sectorul domestic. Aceast, iarăși, aici este vorba de un raport care va fi disponibil în lunile ce urmează și se referă la o categorie specifică, cetățeni din state terțe care au un statut de imigrație uh, Uh, ilegal și lucrează în domeniul muncii uh, în gospodărie. Deci nu e vorba de persoane care își încalcă drepturile acordate prin viză. Acest studiu a fost realizat în 10 state membre sau uh, a, sau s-a discutat cu lucrători din domeniul domestic și s-a încercat să se acopere cinci domenii, condiții de lucru, concedieri, libertatea de asociere, mecanismele de căile de atac și viața de familie. Aș vrea să subliniez uh, trei provocări identificate în raportul nostru. În primul rând e vorba de un grup care probabil uh, va suferi de mai multe forme de discriminare. E vorba în principal de femei care sunt expuse la violență de gen, de exemplu atacurile sexuale, care sunt deosebit de uh, periculoase pentru, uh, pentru lucrătoarele domestice care și trăiesc în casa angajatorilor care vin din alte țări și uh, sunt de alte rase. Raportul Organizației Internaționale a Muncii ne arată că munca la domiciliu este mult mai puțin reglementată decât alte tipuri de muncă. De exemplu, nu se fac inspecții de muncă aici. Sunt obstacole, în al doilea rând, obstacole în fața accesului la justiție ca să se implementeze drepturile acestor lucrători, conform dreptului muncii. Acești lucrători se tem să nu fie uh, predați unor autorități de imigrație dacă uh, încalcă regulile sau dacă depun o plângere. Migranții în situație ilegală chiar dacă sunt în situație ilegală, au exact aceleași drepturi ca oricine altcineva, conform legislației uh, internaționale legate de drepturile omului și conform Convenției OIM. În practică, dreptul național nu arată întotdeauna explicit cum se garantează aceste drepturi. Și vreau să subliniez două avize ale agenției în acest sens. În primul rând, introducerea unor standarde clare privind uh, salariul minim, condițiile de muncă, inclusiv concediul uh, medical și protecția de accidente, inclusiv pentru lucrătorii ilegali. În al doilea rând, statele membre ar trebui să recunoască că astfel de forță de muncă este din ce în ce mai cerută la nivel național și să introducă programe specifice de uh, imigrație ca să se asigure că acești lucrători au un statut și beneficiază de protecție. Doamnelor și domnilor, romii, persoanele cu handicap și lucrătorii în situație de ilegalitate sunt confruntați cu multe provocări, ceea ce ne arată cât de multe mai avem de făcut pentru a implementa drepturile fundamentale ale omului conform Cartei Drepturilor Fundamentale. Agenția noastră e gata să ajute comisia dumneavoastră. Vă punem la dispoziție experiența noastră și priceperea pentru a face față acestor provocări. Aștept cu nerăbdare întrebările și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule director. Ne-ați prezentat niște chestiuni foarte precise în legătură cu subiecte care îi preocupă pe membrii acestei comisii am să dau cuvântul unor colegi, trei colegi, în primul rând domnul uh, Sercas și apoi doamna Schröter. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor director. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă spun cât se poate de sincer. Pentru că, iată, acum sunt cu adevărat convins de valoarea agenției pe care o reprezentați și știm cât de importantă este munca din punct de vedere strategic pe care încă mai trebuie să o facem la nivel național. Demnitatea unei societăți nu se măsoară pe capitalul per cap de locuitor, ci în funcție de nivelul de respect reciproc care funcționează în, acele, în acea societate. Deci există societăți care nu au instrumentele necesare pentru a-și putea duce traiul într-un spirit demn și care sunt nevoite să se uite către alte societăți. Am câteva întrebări cu privire la emigranți, cu privire la romi și așa mai departe. Aș dori să știu dacă deja ați efectuat sau dacă veți efectua un studiu care să clarifice chestiunea drepturilor omului, pentru că nu se poate să se facă distinție între cetățeni în momentul în care se evaluează drepturile omului. Carta drepturilor omului se aplică tuturor cetățenilor care trăiesc în Uniunea Europeană sau doar cetățenilor din Uniunea Europeană? tuturor cetățenilor europeni sau doar cetățenilor din Uniunea Europeană? Asta e întrebarea, de fapt. Pentru că mi se pare mie că există două clase de cetățeni în Europa. Nu mă refer neapărat la emigranții ilegali, pentru că și cei care lucrează în mod legal în Europa sunt discriminați și sunt clasificați ca fiind cetățeni de rangul al doilea. Deci se fac discriminări în funcție de tipul de ocupare, în funcție de proveniența acestora și așa mai departe. Aș dori să știu dacă aveți detalii. În al doilea rând, când discutăm despre protecția drepturilor omului, trebuie să extindem acest lucru la indivizii de a doua și a treia generație, trebuie să luăm în considerare drepturile economice, dreptul la sănătate și așa mai departe. Deci cred că discuția trebuie să fie mai largă și întrebarea mea este dacă agenția intenționează să lărgească această dezbatere astfel încât să se ajungă până la urmă să se vorbească și despre demnitatea individului, pentru că el trebuie să aibă anumite lucruri care să-i revină, anumite drepturi. Um... Doamna Streuter. Doamna Schröter. Raportul dumneavoastră este foarte interesant și pentru început aș dori să revin asupra raportului cu privind oamenii cu disabilități. Ați spus că sistemele de învățământ trebuie să fie deschise și că astfel ne putem asigura, putem garanta că va exista o piață a locurilor de muncă. E clar că în alte state membre se va merge pe altă cale. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Noi, în Uniunea Europeană, ne confruntăm cu o blocadă adevărată. Avem însă directiva privind discriminarea, care merge pe calea pe care ați trasat-o dumneavoastră și uh, reprezintă modul în care noi aplicăm convențiile ONU pe această temă. Știm că această blocadă afectează multe persoane și că este o blocadă, un blocaj grav. Mă interesează să știu care sunt activitățile pe care le desfășurați pentru a dizolva acest blocaj. De exemplu, în Germania există uh, tot mai multe landuri care își propun să dezvolte un sistem școlar bazat pe incluziune în baza Convenției ONU Există și propunerea de a ignora complet această convenție și de a merge pe alte căi. Care este abordarea dumneavoastră? Noi credem că până la urmă calea Convenției ONU este singurul drum corect și că trebuie să mergem pe acest drum până la capăt. Unele state membre, practic, au fost uh, de responsabilizate, ca să spun așa, și nu mai trebuie să implementeze in extenso această convenție. Aș dori să știu dacă ați făcut verificări și care sunt efectele acestui uh, fenomen în acele state care nu doresc să adopte acest. Am uh, să închid lista vorbitorilor, pentru că altfel toți colegii vor lua cuvântul. Doamna Lin și domnul Cosa. Doamna Lin. Thank you very much for uh, coming. Mulțumesc. privind uh, directiva disabilităților, care este blocată în Consiliu. Am vrut să știm care sunt statele membre care contribuie la acest blocaj și când ați vorbit despre închiderea unor instituții, lucru pe care îl uh, salut și ați spus că raportul va ieși anul viitor, aș dori să știu dacă există actualmente, actualmente dovezi cum că fondurile structurale adresate statelor pe care le analizați ar fi fost uh, folosite pentru, în scopuri comunitare, ca să spun așa. Lucru dezirabil. Ați vorbit despre problemele de sănătate și despre persoanele cu handicap. Because that's something that some of us have worked on for a number of years now, and although it has Problema paturilor cușcă există de mulți ani în multe instituții spitalicești și aș dori să știu ce se face în legătură cu aceste paturi cușcă, dacă se face vreun, vreun efort pentru a rezolva această problemă. Mă bucur că noi, în Parlamentul European, am ne-am îndepărtat de la modelul uh, inițial, de la modelul medical și am luat-o pe calea cea bună. Bineînțeles, se pune problema și drept, a drepturilor persoanelor mai în vârstă. Există multe abuzuri cu care se confruntă aceste persoane și cred că este important să analizăm și felul în care sunt negate drepturile fundamentale ale acestor persoane în special dreptul la îngrijire pe termen lung. Am avut o conferință unde s-a discutat despre imposibilitatea de a folosi persoane în vârstă pentru teste clinice și așa mai departe. Este absolut necesar să avem în vedere acele persoane care se află sub îngrijire pe termen lung. Monsieur Adam Cosa, ensuite vous... Domnul Cosa are cuvântul și apoi uh, vă voi da cuvântul domnule director pentru a răspunde la aceste prime întrebări. Vă rog, domnule Cosa. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, prevăzut inițial întrebări lungi, dar antevorbitorii mei au pus deja o parte din întrebările pe care aș fi dorit să vi le adresez. Mulțum- vă mulțumesc mai întâi pentru tot ceea ce a făcut agenția dumneavoastră până acum. Sunt raportor pentru raportul uh, privind persoanele handicapate. Aș uh, avea următoarele întrebări. În legătură cu Convenția privind persoanele cu handicap a ONU, agenția a prevăzut să elaboreze un studiu global pe acest subiect? pentru a vedea în ce măsură tratatul de la Lisabona este pus în aplicare conform Convenției ONU în ceea ce privește problemele persoanelor cu handicap. Iată prima mea întrebare. A doua întrebare. Dreptul de vot al persoanelor cu handicap mental, participarea la viața politică. Iată, un alt subiect pe care doream să-l abordez. Prevedeți să extindeți domeniul de examinare al acestor uh, aspecte și dincolo de persoanele cu handicap mental, uh, dar și la persoanele cu handicap fizic. O altă întrebare. Folosirea limbilor materne. A prevăzut agenția dumneavoastră să facă un studiu în legătură cu persoanele care comunică prin uh, prin uh, limba uh, semnelor uh, dacă aceștia pot să participe la viața publică europeană. Vă propun să răspundeți acum la aceste patru întrebări cât mai pe scurt și apoi vi se vor adresa alte patru întrebări. Thank you very much. Mulțumesc. On the, uh, issue... În primul rând, în în ceea ce privește diferitele statute care există în ceea ce privește protecția drepturilor omului. Drepturile fundamentale, drepturile de bază de care trebuie să se bucure toată lumea, adică drepturile care apar în Carta Drepturilor Omului, în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în convențiile ONU. Acestea sunt pentru toată lumea, pentru migranți, pentru toate tipurile de cetățeni. Apoi mai știm că în cartă mai există anumite drepturi care se adresează doar cetățenilor cu drept de vot, niște drepturi care nu sunt oferite celor care nu sunt cetățeni. Există o serie de diferențieri unde se trece de la domeniul de aplicare al drepturilor omului, se ajunge de la turiști la muncitori temporari, la oamenii care au o reședință permanentă într-un anumit stat membru și la cetățenii respectivului stat. Există, desigur, o perspectivă de discriminare care poate să intre în joc aici, însă există această diferențiere în domeniul de aplicare al Cartei Drepturilor Omului. Din perspectiva discriminării, aceasta este deseori uh, inclusă în raportul nostru poate fi dezvoltat uh, într-un mod bilateral, dacă doriți să includem anumite subiecte în aceasta. În ceea ce privește directiva orizontală, blocajul din sistem, adică Agenția nu are un mandat prin care s-ar putea implica direct în procesul politic și legislativ. Însă, foarte multe dintre rapoartele, dintre rapoartele noastre în ceea ce privește vizabilitățile, orientarea sexuală sau alte drepturi care sunt importante în ceea ce privește această directivă, directivă orizontală, știu că acestea sunt folosite deseori în discuții. Cred că aceasta este calea cea mai bună prin care agenția poate să își aducă contribuția, să spună da, există o problemă, da, există un vid juridic aici care trebuie remediat. Mi-ar face mare plăcere să interacționez cu comisia dumneavoastră dacă există anumite studii despre care ne puteți spune acesta ar putea fi folosit aici, dacă ar exista niște sondaje suplimentare. Avem nevoie de niște date concrete pentru a vedea unde există probleme. Cred că așa putem noi să contribuim cel mai bine. În ceea ce privește plângerile colective, trebuie să spun că nu ne-am ocupat de acest subiect. Însă ne-am ocupat de accesul la justiție. Și aici a intrat și subiectul menționat de dumneavoastră. în ceea ce privește fondurile structurale și utilizarea lor. Cred că sunt cunoscute lucrurile care au de-a face cu utilizarea acestor fonduri structurale. Observăm că este o chestiune care trebuie să fie abordată. Am vorbit la nivel informal cu o parte din persoanele oficiale implicate și există anumite dezvoltări, însă există și limitări în ceea ce privește folosirea fondurilor structurale sau nefolosirea acestora. Însă lucrurile sunt cunoscute. Și aici convenția ne ajută foarte mult pentru că vine cu aceste noi perspective. Paturile cușcă nu am cercetat toate materialele pe care le-am primit. Încă ne ocupăm de această problemă cu colegii noștri din Viena. Redactăm acum acest raport. Mai ales în ceea ce privește paturile cușcă, nu sunt sigur, dar m-ar surprinde dacă nu s-ar aborda și acest subiect. În elaborarea acestui raport lucrăm îndeaproape cu oameni care au probleme mentale, oameni cu disabilități, astfel încât să ne asigurăm că abordăm exact acele probleme care sunt importante pentru statele membre. A fost un, o chestiune foarte importantă pentru noi să știm care sunt provocările. Oamenii vârstici, vârstnici. Nu ne-am ocupat în particular, în special, de aceștia. Probabil vom face acest lucru mai mult în viitor. Cum privim noi lucrurile? Ne dorim să vedem cum lucrează instituțiile, cum trec de la o abordare instituțională la viața în instituții spre o abordare mai individualizată. Persoana să fie cea asupra căreia se concentrează și nu, bună, nu numai bunăstarea instituției. Desigur, lucrurile nu sunt uh, albe sau negre, există, dar credem că uh, va exista și o continuare a acestui proces spre alte instituții. Dacă începem să muncim în mod strategic în anumite domenii, cu siguranță efectul va fi unul mai extins. E vorba de felul în care îi percepem pe oamenii instituționalizați, fie că vorbim despre copii, vârstnici, persoane cu disabilități. Vârznicii sunt un subiect în programul nostru de lucru. Trecem acum la dreptul de vot. Cred că atunci când am inclus acest subiect în raport, am văzut reacția din uh, mai multe state membre, am văzut o reacție pozitivă, în următorul sens. Iată o chestiune la care nu ne-am gândit. E tipul de legislație pentru care nici nu s-a crezut că poate constitui un fel de limitare. Nimeni nu s-a concentrat asupra ei și cred că acum, odată cu raportul nostru, va crește atenția asupra acestui subiect și sperăm că se va extinde și spre alte grupuri care sunt excluse de la participarea politică. Cu siguranță vom monitoriza această situație. Nu știu dacă se va întâmpla în mod automat sau va, sau va fi nevoie de un nou raport, dar din nou e încă o temă pe care aș dori să o discutăm împreună, astfel încât să vedem care e nivelul problemei. Uh, limba maternă, limbajul semnelor și aceste teme vor fi incluse în munca noastră. Nu există în prezent, dar în viitor vor exista. Vorbesc de posibilitatea de a se implica activ nu doar în procesele politice, ci și în societatea ca atare. Mulțumesc. Am să dau cuvântul celor patru vorbitori, ultimii patru vorbitori, rându să fie la fel de rezonabil ca primii. Doamna Blincheviciută. Aciu, pune pirmininche. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule director, vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-a spus până acum. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți, eh, pentru romi, pentru persoanele cu handicap, pentru lucrătorii din țări terțe. Întrebarea mea este următoarea. Aveți informații, date, Dețineți informate în urma studiilor dumneavoastră în legătură cu modul în care, în legătură cu impactul eh, asupra persoanelor cu handicap a avut, um, a existat un impact asupra integrării lor? Statele membre în care s-au redus uh, bugetele de stat uh, pentru integrarea persoanelor cu handicap, uh, au existat repercusiuni în integrarea acestora în legătură cu lucrătorii migranți. În analiza dumneavoastră, ați analizat abordarea diferitelor state membre în legătură cu, cu um, abordarea acestor lucrători, având în vedere că rata șomajului crește? Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule director, Obligațiile, bineînțeles, există în aceeași măsură ca și drepturile fundamentale. Iată unde mă aflu în sală. O mai bună politică socială în Uniunea Europeană este de dorit. De multe ori însă cetățenii uh, tind să trăiască pe ajutoarele sociale, să nu, lucrează, să nu lucreze, dar standardele de viață scad, mai ales standardele de viață ale copiilor. Ați analizat modul în care conștientizează părinții rolul lor, responsabilitatea lor față de proprii copii în momentul în care au o atitudine pasivă din punct de vedere profesional. S-au făcut astfel de analize? Credeți că ar trebui să facem ceva? în acest sens, să sensibilizăm părinții tocmai în legătură cu această responsabilitate, obligația lor de, de părinți, doamna Moran și apoi doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului director pentru toate aceste explicații pe care ne le-a dat uh, în legătură cu diferitele drepturi fundamentale. Întrebarea mea este din aceeași domeniu ca și cel al colegei uh, mele. Ați vorbit despre situația colegilor romi uh, și absenteismul scolar, ați vorbit despre segregare pe de o parte, despre nerespectarea dreptului la educație pe de altă parte și problemele legate de remediere. Aveți în analizele dumneavoastră proiecte pentru diferite state membre Um, de politici de integrare pentru integrarea acestor copii romi în societate și în viața profesională. Mulțumesc. Doamna Harkin. Thank you. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc domnului uh, director și îmi cer scuze că n-am fost prezentă încă de la începutul prezentării dumneavoastră. Am o întrebare mai generală, dacă deja ați abordat-o, nu mai răspundeți, vă rog vă ocupați de aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale și în tratatul de la Lisabona, după tratatul de la Lisabona s-a considerat că acesta va fi o diferență importantă. Dar mă întreb cum, din punct de vedere practic, care a fost această diferență pentru dumneavoastră? Mai am o întrebare în legătură cu uh, lucrătorii din Uniunea Europeană. O problemă dificilă este că unii uh, lucrători uh, uh, lucrează în case, în, la domiciliul uh, unor persoane și um, știm că există problema neexistenței contractelor acestor persoane. Deci, având în vedere că uh, aceste persoane lucrează la domiciliu, uh, apar tensiuni și um, o anumită dificultate de a se face inspecții și așa mai departe. Puteți să ne spuneți ceva în legătură cu situația acestora? Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult! În primul rând, în ceea ce privește criza economică și financiară și impactul acesteia asupra oamenilor cu handicap, dar și asupra muncitorilor din state terțe. Aș spune că în sondajele noastre nu putem uh, detecta acest fenomen. Agenția noastră este foarte tânără, uh, Existăm din anul 2007, am trecut printr-o perioadă de început, așa că avem acum un număr de studii în anumite domenii. Ce sperăm că se va întâmpla în viitor? Sperăm că vom repeta o parte dintre studiile făcute și mai apoi să vedem ce fel de tendințe putem uh, detecta, să spunem. Acest fenomen este o consecință a crizei financiare și așa mai departe sau probabil vom vedea și noi tendințe care apar în urma noii legislații. Schimbări în mai bine. Am luat ființă în a doua parte anului 2008, am văzut ce se întâmplă cu criza economică, eram încă o instituție foarte mică, Așa că nu vă pot spune despre efectele crizei economice asupra oamenilor cu disabilități. Tot ce pot să spun e că nu aveam uh, studiile de bază pentru a putea să măsurăm acest fenomen. De aceea nu sunt în măsură să vă spun. Sunt sigur că are un impact, m-ar surprinde dacă nu ar avea. Însă, în același timp, criza ne-a făcut să ne depășim modelul de gândire. Da, trebuie să economisim bani și e nevoie de modificări în structuri, așa că putem vedea criza și ca pe o posibilitate. Cât de departe putem merge, nu vă pot spune. V-am spus doar niște concluzii din discuții personale. Muncitorii din state terțe Cred că aici putem vedea foarte clar că există un risc foarte mare ca un număr dintre acești muncitori care au lucrat în economia gri sau neagră încă se mai află acolo. Avem uh, deja niște cifre care ne arată că numărul de oameni concediați în industria de construcții și în alte industrii, nu vedem care este cifra echivalentă care a rămas. Nu știm unde se află aceștia, dacă sunt exploatați sau nu. E o îngrijorare foarte mare și pentru noi și pentru Europol și alții, și anume că există o piață a muncii extremă în anumite sectoare în care oamenii se confruntă cu o exploatare foarte mare. Sperăm că în anul 2013 vom putea să ne ocupăm mai mult de aceste aspecte. Ne pregătim acum metodologia pentru acest nou stadiu. Acum, în ceea ce privește proiectele de integrare și obligațiile parentale. Așa cum am spus, este un subiect legat de cetățenii romi. Am spus că toți copiii au dreptul la educație. E un drept de bază pentru toți copiii. Vorbesc de educația primară. Iar apoi trebuie să vedem mai cu atenție problema. Dacă există copii care nu se bucură de educație primară, care sunt motivele? Sunt ele discriminatorii, țin de sărăcie, țin de mediu din familie? Toate aceste probleme ar trebui să fie abordate pentru că copilul respectiv are dreptul la educație. Așa că există această obligație de a vedea cum putem noi, ca societate, să ne asigurăm că acești copii au acces la educație. Este complicat, nu este ușor. Însă trebuie să ne angajăm și în ceea ce privește această provocare. În comunicarea Comisiei, agenției i s-a cerut să interacționeze cu statele membre în ceea ce privește strategiile naționale. Acest lucru pe baza studiilor și rezultatelor uh, pe care le obținem noi. Ni s-a cerut de asemenea să facem niște experimente în ceea ce privește metodologia, să oferim sprijin statelor membre, să le dăm un set de idei și bune practici. dacă tratatul de la Lisabona a, a venit cu vreo diferență sau nu. Cred că a ajutat foarte mult în ceea ce privește domeniul uh, drepturilor omului. Acest domeniu se mișcă acum foarte rapid în acești ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Noi, agenția, am putut să detectăm faptul că uh, se cunosc acum mult mai, mult mai bine obligațiile în ceea ce privește drepturile omului. Munca la domiciliu când uh, vă vom prezenta raportul nostru, aș dori să discutăm mai pe larg, probabil chiar, mi-aș dori chiar să vin aici să vă prezint acest raport, astfel încât pe baza lui să putem discuta mai în detaliu. Însă acum simt că timpul ne presează, însă subiectul e unul foarte important pe care trebuie să îl analizăm. Da, e din nou foarte complex, dar într-adevăr ține foarte mult uh, de noi. Există și o mare obligație de a proteja femeile acestea foarte vulnerabile, care sunt de ordinul miilor în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri precise legate de niște subiecte de care ne vom ocupa. După cum știți, Parlamentul nostru și chiar Comisia noastră a avut multe inițiative în acest sens și de asemenea va avea loc o adunare generală o I.M. care ne interesează foarte mult. Mă scuzați dacă v-am uh, dat impresia că nu prea avem timp, dar asta este cruda realitate a comisiilor parlamentare. Sigur că uh, nu ne va împiedica acest lucru să ne mai întâlnim și să continuăm acest dialog. Vă mulțumesc! Nous en venons au point 4 de notre ordre du jour. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de examinarea amendamentelor la proiectul de aviz adresat Comisiei ITRE privind provocarea reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore. Eu sunt raportor pentru acest aviz. S-au depus 32 de amendamente dintre care nouă sunt amendamente ale mele. Puține amendamente au pus probleme cu adevărat mari. Am propus șase amendamente de compromis, care au fost distribuite um, autori, um, raportorilor din umbră și autorito- autorilor amendamentelor. Nu am primit observații, așa că uh, deduc că nu sunt probleme și că putem vota aceste amendamente de compromis în uh, forma propusă de mine. În legătură cu toate amendamentele, pot să spun că o parte dintre acestea cer o reglementare mai clară a condițiilor de muncă pe uh, platformele offshore. O, alte amendamente se referă la o asigurare specială, având în vedere riscurile, riscurile cu care se confruntă acești lucrători și cer um, o îngrijire medicală, um, monitorizare medicală a acestora. Alte amendamente se referă la informarea lucrătorilor în legătură cu sănătatea și securitatea la locuri de muncă și riscurile uh, cu care riscă să se confrunte. Apoi reguli, aplicarea regulilor uh, și standardelor, standardelor europene țărilor uh, care nu fac parte din Uniune, dar care au activități în apele Uniunii Europene. Se mai cere transparență în, uh, în rapoartele de inspecție și mai ales în legătură cu eventualele riscuri pentru sănătatea publică dacă au apărut incidente. Un alt, un alt aspect abordat este um, supravegherea sporită a noilor riscuri, uh, riscurilor potențiale și, în fine, luarea în considerare a riscurilor în remunerarea lucrătorilor de pe platforme. Iată pe scurt care sunt aspectele abordate în amendamentele depuse. și aceste aspecte au fost reluate în amendamentele de compromis. Domnul Ori. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am multe observații. Cred că Acest aviz poate fi sprijinit, uh, iar amendamentele de compromis rezumă propunerile noastre, inclusiv ale mele, așa că le sprijin cu excepția amendamentului de compromis B, pe care nu pot să-l accept în forma actuală. Vis și cu mine am depus amendamente. Cele două amendamente aveau obiectivul de unei armonizări în loc de armonizare maximă a regulilor, o armonizare minimă a regulilor uh, normelor muncii pe aceste platforme. Dacă se menține în, te- în text uh, reglementare maximă, nu putem sprijini acest amendament și preferăm textul inițial. Mulțumesc. Text da, dar textul inițial Uh, și în textul inițial se vorbea despre armonizare maximă. Thank you, madam. Domnul Clark. Mulțumesc, doamna președinte. Două aspecte. Mai întâi, la amendamentul 6 pe care vom vota uh, mai târziu, se spune, subliniază faptul că anumite state membre au deja uh, mecanisme excelente de securitate, conform nivelului internațional și european, sprijin acest amendament uh, și cred că e vorba aici chiar de bune practici, de cele mai bune practici. Și în, în Uniunea Europeană trebuie să promovăm aceste bune practici, atunci de ce avem nevoie de această directivă complexă nouă? De ce nu folosim cele mai bune practici, uh, le modificăm dacă e nevoie și gata? Nu are rost să reinventăm roata. Un al doilea um, aspect, în textul inițial aliniatul 7, se cere companiilor europene să aplice aceleași reguli de securitate în toate operațiunile lor din uh, întreaga lume. Îmi pare rău că sunt cinic, dar anumite astfel de companii vor pleca din Uniunea Europeană tocmai pentru a folosi standardele mai scăzute din alte zone ale lumii pentru a putea rămâne competitive în afaceri. Și atunci vor dispărea practic din Uniunea Europeană și vom pierde toate profitele, profiturile și taxele, impozitele derivate din acestea. Deci, practic, uh, ne uh, autoîmpușcăm pe la spate. Yes, thank you. Mulțumesc, doamna Lin. Mulțumesc. Sunt uh, de acord cu majoritatea amendamentelor dar nu pot să fiu de acord cu compromisul 1. Eu am depus amendamentul 1, uh, deci nu sprijin compromisul A. Uh, vom vota împotriva acestuia și vom sprijini în schimb amendamentul 1. Uh, și prefer și amendament, compromisului B, prefer, prefer amendamentul meu, așa că vom vota și împotriva compromisului B și în favoarea amendamentului 4. Sunt lucruri minore. Cred că, în general, raportul merge în direcția cea bună. Trebuie să promovăm practici comune în toate operațiunile europene și cred că este important și faptul că se face referire la inițiativele globale. Este important să promovăm securitatea locul de muncă din punct de vedere global. Să începem de la nivel european și apoi să încercăm să obținem un acord global în legătură cu securitatea și sănătatea la locul de muncă în operațiunile offshore. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte observații, doresc să răspund. Voi începe cu domnul Clark, întrebarea domnului Clark în legătură cu cele mai bune practici. Obiectivul acestei revizuiri, bineînțeles, este să ne inspirăm din cele mai bune practici care există. Preocuparea dumneavoastră, deci, cred că este luată în considerare. În legătură cu comportamentul întreprinderilor noastre în afara Uniunii, eu cred că trebuie să ne rezolvăm și propriile noastre contradicții nu putem să urmăm obiectivele mileniului pe de o parte și pe de altă parte să ne comportăm în afara Uniunii ca și cum uh, am uitat complet ce facem în cadrul Uniunii. Sper că majoritatea Comisiei ne va sprijini. La compromisul B, în legătură cu care doamna Lin și domnul Ori mi-au pus întrebări, eu am uh, ținut cont de preocupările lor ca adăugiri, dar se pare că nu este suficient. Aș putea să retrag din amendament în amendamentul de compromis cuvintele and not minimum, deci să suprim cuvintele and not minimum și atunci textul ar fi maximum harmonization o abordare bazată pe armonizare maximă și puteți cere un vot separat în legătură cu cuvântul maximă. Maximum. Dar vreau să vă atrag atenția asupra uh, importanței acestui text. Dacă în acest domeniu în care problema excelenței regulilor de securitate, igienă și sănătate a lucrătorilor în acest domeniu, aceste aspecte sunt absolut critice. Știm că problemele sunt datorate condițiilor uh, de muncă foarte dificile pe platformele offshore. Știm că acestea fac obiectul unor reglementări specifice, dar știm și faptul că cea mai mică problemă în acest uh, domeniu poate avea repercusiuni absolut uh, catastrofale, așa că cred că trebuie să cerem în mod rezonabil aceast, ca această armonizare să fie maximă. Dacă nu sprijiniți această propunere a mea, atunci vom avea o dificultate pentru că amendamentele dumneavoastră 4 și 5 nu ar trebui să fie adăugiri la compromisul B. Iar la compromisul a, doamnă Lin, sunt destul de surprinsă în legătură cu ce îmi spuneți, faptul că nu puteți să-l sprijiniți, pentru că amendamentul dumneavoastră 1 este reluat în întrecime la sfârșitul compromisului A, așa că mă mir că nu puteți să-l sprijiniți. Nu văd altfel cum am putea face. Într-adevăr, începutul amendamentului reia Amendamentele, amendamentul 1 elaborat de dumneavoastră și amendamentul 2 al domnului Ori, dar nu văd ce aș putea face eu mai mult decât să reiau textul amendamentului 1. Basic. Aș dori să introducem companiile de asigurări. Uh, uh atunci putem propune un vot separat. Pentru că se pare că vă deranjează amendamentul 3, de fapt, și faptul că el este reluat în amendamentul de compromis. Atunci votăm mai întâi uh, compromisul A, dacă e respins. Ce propuneți? să nu se mai facă referire la uh, companiile de asigurare reciprocă sau mutualistă. Propun vot separat în cadrul uh, amendamentului de compromis. Mi se spune că în această comisie nu se face acest lucru, dar nu înțeleg de ce. Este o regulă stupidă care nu este aplicat în altă parte. Așa este. Alors, je, je termine. Donc, moi, je... Voi încheia, spune doamna Beres. Compromisul A cred că trebuie să poată fi sprijinit așa cum este. Dacă PP-ul îl sprijină așa cum este, va va trece dacă vă deranjează ultima parte din acest compromis. A, doamnă Lin, vă propun să contribuiți la îmbunătățirea acestui text, dar cred că e păcat să renunțăm complet la el. Deci, practic, să votăm împotriva lui. Sper că v-am convins în legătură cu armonizarea maximă. Domnul Ori are cuvântul. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să mă refer la compromisul A în legătură cu acesta. Nu am nicio problemă, însă la compromisul B vreau eu să vă spun că avem eh, nemulțumiri. Pe noi ne interesează o armonizare maximă. Asta am încercat să rezolvăm vorbind despre armonizarea pe viitor. Nu spunem dacă e vorba de minim sau de maxim, e vorba de altceva decât uh, ce ați scris dumneavoastră în amendament, unde nu se spune minim, ci maxim. Nu asta putem accepta dacă amendamentul rămâne așa, vom vota uh, am, pentru amendamentul LIN pe care îl susținem. Eu voi discuta încă o dată la reuniunea coordonatorilor condițiile de vot pentru amendamentele de compromis. Deocamdată vă propun să lăsăm baltă noțiunea de armonizare și să o înlocuim cu common standards, standarde comune. Deci, să zicem... If, and so on, ou alors, de... Sau să rămânem la textul inițial. est la Va conveni formularea Common Standards? Would you accept a, uh, a uh, nor, a... Uh, Acceptați să modificăm compromisul B și să schimbăm maximum and not minimum harmonization cu minimum standards? Păi negociem, nu? Altfel nu putem negocia. Deci, printr-un amendament oral la compromisul B, vom înlocui formula bazat pe o armonizare maximă și nu minimă, cu standarde comune. Bine? Foarte bine. Mulțumesc pentru colaborare și astfel vom vota acest aviz mâine, a nu, astăzi. Dar deocamdată trecem la punctul 5, discutăm amendamentele de compromis privind raportul domnului Cosa, mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap. Domnule Cosa, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. A fost uh, aici vorba de o muncă foarte anevoioasă și îndelungată însă doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborare. Mă bucur să vă spun că din 28 de compromisuri, unul singur mai este încă deschis. Eu vreau să vă vorbesc acum despre trei dintre aceste amendamente de compromis și v-aș ruga să îmi spuneți ce părere aveți despre ele. În primul rând e vorba de compromisul C. Vreau să vă spun că toate grupurile politice sunt de acord. Funcționează acum? Întreabă președinta. Nu este interpretare în limba germană. Acum funcționează? Bine, vă rog să redemarați, domnule raportor. Akkor a kérdésem az, hogy kezdjem. Újból akkor megismét. Bun, deci revin la întrebarea mea. Am să repet, de fapt, tot ce am spus, dacă îmi permiteți. Munca pe care am depus-o a fost lungă și anevoioasă. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă. Mă bucur să vă anunț că din 28 de uh, că avem 28 de compromisuri, din care numai unul mai este încă deschis. Însă, eu vreau să vă vorbesc nu de unul, ci de trei amendamente de compromis. Cred că merită să le discutăm și voi asculta cu plăcere părerile dumneavoastră. Vreau să încep cu compromisul C. Ca să știți despre ce este vorba, toate grupurile politice sunt de acord în privința acestui compromis. Însă, cea mai mare organizație a persoanelor cu handicap din Uniunea Europeană, Forumul European al Persoanelor cu Handicap, este împotriva acestui compromis. De aceea consider că merită să uh, analizăm această chestiune. Este vorba despre întemeierea unei organizații care să uh, monitorizeze viața persoanelor cu handicap. În textul inițial ar fi existat cuvântul comitet. Însă, acest, această denumire este deja utilizată, nu o putem prelua noi, de aceea se propune termenul platformă. Însă mai există și o a treia, a treia propunere și vă rog să-mi spuneți ce părere aveți. În loc de platformă, să vorbim despre un board, despre un corp, un colegiu. Aș vrea să vă spun că după acest compromis uh, am depus și un amendament, eu personal, conform căruia pentru crearea acestui uh, corp ar fi nevoie de un acord între instituțiile europene și vă rog să susțineți această propunere. În al doilea rând, compromisul P este un compromis deschis, însă pozițiile sunt foarte apropiate și cred că după dezbaterea de astăzi vom uh, putea să cădem de acord în legătură cu acest subiect. Dezbaterea aici se referă la rolul locurilor de muncă protejate pentru angajarea persoanelor cu handicap. Și următorul compromis este compromisul Q. care se referă la directiva orizontală. Gen, sex, vârstă, orientare sexuală, handicap. Este vorba de o directivă care ține cont de toți acești factori. Am încercat să Uh, găsesc un compromis, însă pentru că uh, s-au introdus prea multe teme în același compromis, eu nu sunt de acord cu el, nu-l putem susține. Liberalii și verzii și socialiștii au făcut un alt compromis pe care nu îl pot susține cei de la PPE în proporție de 100%. Am ascultat cu mare interes dezbaterea anterioară, în care doamna președintă ne-a spus părerea sa și am înțeles că e imposibil să se voteze separat compromisul Q. Ce aș vrea eu? Uh, aș vrea ca acest raport să fie susținut de o mare majoritate iar compromisul Q ar putea să fie împărțit, poate, în două, prin partea întâi și partea a doua. În general, în ciuda tuturor celor menționate, există un acord total în legătură cu compromisurile. Toate propunerile ar trebui integrate în prima versiune a raportului și pot să vă spun că dacă am reușit, am ajunge la un raport care ar acoperi întreaga viață a persoanelor cu handicap. Toate aspectele acestea. Aștept cu nerăbdare părerile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule raportor, din păcate am fost uh, trasă la răspundere și nu avem dreptul să propunem un vot separat în legătură cu amendamentele de compromis. Nu se poate nici la raportul meu, nici la dumneavoastră, deci va trebui votat compromisul în întregime. Doamna Blinkeviciute și apoi doamna Lin. Uh, uh, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor și să spun de asemenea că negocierile privind uh, amendamentele de compromis nu au fost deloc ușoare, au fost chiar foarte, foarte complicate pe alocuri. Alteori, uh, propunerile din partea unor grupuri nu au fost ușor de înțeles, dar mă bucur să văd care este rezultatul final și mă bucur că domnul raportor Cosa a ținut cont de unele propuneri din partea socialiștilor, din partea ALDE, din partea verzilor și că am putut ajunge la o serie de amendamente de compromis foarte interesante, chiar dacă ieri am avut uh, opinii diferite pe unele puncte. E clar că niciun grup nu-și dorește să înrăutățească situația persoanelor cu handicap în Uniunea Europeană. Totuși, în ce privește compromisul Q, aici, practic, vorbim despre faptul că se atrage atenția statelor membre cu privire la continuarea directivei cu privire la discriminare. Dacă într-adevăr ne dorim să îmbunătățim viața, nivelul de viață al persoanelor cu handicap, trebuie să mergem pe această cale. Azi dimineață am primit o informare din partea Comisiei Europene și din partea președinției ungare cu privire la situația directivei cu privire la discriminare. Raportorul a fost prezent și în Comisia Libe și aș dori să vă informez că președinția ungară a oferit informații în sensul că în președinția sa s-a pus un foarte mare accent asupra persoanelor cu handicap, că s-a lucrat mult asupra acestei directive, și că s-a încercat includerea tuturor aspectelor relevante în această directivă. Cred că ar fi o idee cât se poate de bună dacă am putea să sprijinim propunerea de compromis, astfel încât să progresăm într-un ritm mai accelerat și să nu uităm care este situația actuală a persoanelor cu handicap. Și pentru că nu am fost uh, capabili să găsim o soluție comună, ce am propus noi este următorul lucru. ALDE, Socialiștii și Verzi, am propus un compromis separat, un amendament de compromis separat, pentru că, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem că nu vor exista niciodată suficiente fonduri pentru rezolvarea tuturor problemelor. În unele state membre se remarcă însă și lipsa de voință politică pentru a rezolva problemele persoanelor cu handicap. Și cred că dacă sprijinim propunerea de amendament, am, ar, am arătat multă voință. Vă mulțumesc, doamna Len. Uh, da, mulțumesc. Iată că văd că se ține cont de multe sugestii ale noastre și textul în linii mari poate fi acceptat de majoritatea persoanelor. Însă mai sunt câteva domenii în legătură cu care mai trebuie să discutăm, dar mă bucur să văd că aveți o abordare uh, corectă a textului pentru că am reușit să ne îndreptăm către o abordare bazată pe drepturi și să ne îndepărtăm de modelul medical. Ați cerut opinii suplimentare în legătură cu intitularea acestui organ, dacă să fie platformă, comitet sau uh, corp. Știu că s-ar dori să fie un comitet. Pe mine nu mă interesează cum se numește, cât timp face ce trebuie cât timp, uh, într-adevăr, supervizează ce se întâmplă în Europa. Deci nu mă interesează cum s-ar numi acest organism. Din punctul meu de vedere, dacă celelalte grupuri cad de acord asupra unui uh, termen, uh, eu îl voi susține și voi susține oricum compromisul C, indiferent de numele acestui organism. În privința compromisului P, vă atrag atenția asupra unor, unora dintre chestiunile care nu-mi convin la compromisul P. Am discutat cu socialiștii și cu Verzi despre acest subiect. Am vorbit și cu cei de la uh, EFD și uh, o să avem un compromis alternativ care acoperă mult din ce s-a introdus în compromisul inițial. Pentru că așa cum este redactat compromisul acum, se vorbește despre locurile de muncă protejate la început și apoi și la mijlocul amendamentului și mie nu-mi convine partea referitoare la solicită statelor membre să considere aceste locuri de muncă protejate drept un instrument. E vorba de secțiunea cu Advocating of the Introduction și așa mai departe. Noi încercăm să uh, se renunțe la cote încetul cu încetul. Știu că în multe state membre se mai folosește sistemul de cote, dar știu că alte state membre se îndepărtează de ideea cotelor. Am avut o directivă încă din 2000 pe această temă. E vorba de integrarea persoanelor cu handicap pe piața de muncă. Eu nu am nimic împotriva locurilor de muncă protejate, însă cred că trebuie să fie doar o etapă de tranziție și nu o înlocuire a unui loc de muncă obișnuit. Mi se pare că aici uh, spunem, afirmăm o poziție foarte puternică la început și apoi spunem exact contrariul său în mijlocul amendamentului. Am uh, primit un răspuns și de la Verze, a fost analizat de mai multe lume acest amendament și doamna Blinkeviciute îl susține. Deci, când vom discuta, uh, ar fi bine să analizați compromisul nostru, pentru că știu că și celelalte două grupuri îl vor susține. În legătură cu compromisul Q, mi se pare foarte important, îmi pare rău că nu ați considerat că merită să se țină cont de uh, amendamentele socialiștilor și ale verzilor. În legătură cu această directivă e un, un pas major înainte și sper să puteți susține compromisul Q, pentru că eu cred și organizațiile de drepturile, organi de drepturile persoanelor cu handicap consideră la fel că această directivă blocată la Consiliu este de o importanță vitală ca să putem progresa. Știu că Forumul European al Persoanelor cu Handicap susține această opinie și și alte organizații din statele membre. Și sper că veți reuși să susțineți compromisul Q când veți redacta lista finală de vot. Știu că unele state membre sunt împotrivă, dar cred că majoritatea sunt pentru. Domnul Thomas Mann și apoi doamna Schröter. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc încă o dată domnului Coza pentru eforturile excelente pe care le-a depus. Munca sa a fost excelentă și iată am ajuns la compromisuri bune și cred că transmitem un semnal bun, nu numai pentru asociațiile de persoane cu handicap, ci și pentru multele persoane care așteaptă din partea noastră rezultate concrete și nu doar analize lungi și late. Acum, când mă uit la ce compromisuri am uh, ajuns împreună cu persoanele responsabile din grup, îmi dau seama că am înregistrat progrese extraordinare. În ceea ce privește amendamentul C, cred că aici putem ajunge la o formulă comună, cum ar fi comitet. Important este să existe o astfel de poziție. Asociațiile de persoane cu handicap își doresc o astfel de uh, poziție care să meargă în această direcție. De asemenea, am avut câteva probleme la amendamentul Q. Așa cum a spus și doamna Lin, am mai discutat în cadrul discuțiilor cu privire la antidiscriminare despre aceste aspecte și dacă ne uităm la a doua parte, de la calls on the commission și așa mai departe, rezultă practic exact mesajul pe care ne-l dorim. Noi nu avem diferențe mari la nivelul grupurilor. Cu toții ne dorim ca acest domeniu să fie prevăzut de măsuri cât se poate de concrete. Cu toții ne dorim ca legislația antidiscriminare să nu ducă la excluziune socială. Cu toții, practic, avem aceleași obiective pentru persoanele cu handicap. Ne dorim ca acestea să fie acceptate în societate și să existe legislație adecvată în statele membre. În prima parte se spune că avem o directivă nouă și este un lucru care a fost formulat în repetate rânduri în ultimele luni. Lin a spus că în ceea ce privește compromisul P s-ar fi dezvoltat o alternativă față de o parte din acest amendament. Ei bine, dacă este acest lucru posibil la P, atunci poate că ar trebui să ne gândim dacă nu cumva ar fi posibil și la Q acest lucru. Secretariatul văd că dă din cap nu se poate ca la un compromis să luăm prima parte și a doua parte nu, sau invers, dar dacă într-adevăr se dorește ca până la urmă să avem o operă comună, ca să spun așa, atunci poate că diseară ar trebui să ne mai gândim un pic ce se poate face și poate putem spune avea o altă formulare în alt loc. Dacă la Q nu ajungem la numitor comun cu raportorul, dar în, în a doua parte este posibil acest lucru, atunci Poate că trebuie să luăm în considerare acest lucru dacă ne dorim să mergem împreună pe același drum și dacă ne dorim o soluție formală la această problemă. Au fost făcute multe propuneri excelente care au rezultat din urma contactelor pe care le-am întreținut cu asociațiile de persoane cu handicap și sper că acest raport de inițiativă nu va fi tratat așa cum sunt tratate multe rapoarte de inițiativă în statele membre. Mulți oameni au lucrat și multora le datorăm succesul nostru. Mulțumim tuturor celor care au lucrat cu bună voință pe marginea acestui raport. Doamna Schröter și apoi Figueredo. Um, da, vă mulțumesc. Și eu sunt uh, mulțumită de această dispoziție spre cooperare. Acum am ajuns cu un pas mai departe. Compromisurile au fost mai bine formulate și aș spune că din ultimele informații pe care le-am, Există trei compromisuri cu care nu putem să fim de acord. Un al patrulea e unul problematic, care de a face cu uh, directiva primi, privind antidiscriminarea. Uh, în legătură cu cele trei, verzii sunt pentru A și E, cred că era, dar nu P. Suntem de acord cu propunerea doamnei Lin în acest caz. Și azi experții au spus foarte clar că e nevoie de o libertate de a accesa piața de muncă. și în statele membre se pot folosi cotele pentru a ajunge la această stare de fapt. Însă cred că aici e nevoie de o cerință maximă. Și cred că acest lucru e neapărat necesar pentru că legislația europeană e foarte clară în acest sens. E nevoie de acces liber. Însă cum ajungem în acest punct? Asta nu este foarte clar. Noi sprijinim propunerea doamnei Lin și apoi trebuie să vedem în cazul compromisului B cum evoluează situația. Mai trebuie discutate anumite puncte. Dorim să le discutăm, dar poziția noastră inițială e că sprijinim propunerea doamnei Lin. Să ajung acum la directiva antidiscriminare. Raportorul a prezentat niște cerințe legislative în alte puncte ale raportului și mă refer aici la diferitele limbi. Vorbim despre cum sunt făcute telefoanele mobile, smartphones și așa mai departe. Însă, în ceea ce privește directiva orizontală, unii eurodeputați din grupul raportorului și cunoaștem această situație. Atunci când exista prima lectură în cazul directivei antidiscriminare, au existat unii care au votat împotrivă și da, pot să fac acest lucru. Însă nu înțeleg de ce raportorul nu are o poziție proprie în acest punct și se supune celorlalți. Pentru mine acest uh, lucru ar fi fost foarte esențial în raport și ar fi contat dacă votăm pentru sau nu. Muito obrigada. Também quero salientar. Eh, eh, și eu, și eu aș dori să continui uh, și, și să-l felicit pe raportor pentru munca depusă, pentru faptul că a fost foarte deschis la alte puncte de vedere. Aș dori să discut despre un număr de chestiuni. În primul rând, legătură cu compromisul C, platform sau, platformă sau comitet, sau un alt termen asemănător, textul, adică Suntem foarte deschiși în ceea ce privește acest text. Ne dorim să ajungem la un termen pe care să-l accepte toată lumea și să-l accepte și asociațiile de persoanelor cu handicap. Apoi, în ceea ce privește cotele. Acest subiect tot apare. Lin, eu și alții, care suntem de mai mult timp aici, știm uh, cât de des apare acest subiect, da sau nu, când vine vorba de cote în domeniul uh, disabilităților. Întotdeauna se ajunge la discuții. Suntem deschiși la a ne gândi mai mult și la această chestiune Suntem conștienți de faptul că mai ales acele persoane care au un handicap grav întâmpină foarte multe probleme atunci când doresc să se angajeze, sunt foarte discriminați și de aceea trebuie să trimitem un mesaj pozitiv de luptă împotriva discriminării. De aceea, ne dorim să fie exprimată această poziție, însă știm că această chestiune este controversată, unele state membre doresc introducerea cotelor, altele nu. Chestiunea este una foarte delicată. Și apoi, cu toate că suntem atât de deschiși, din păcate, raportorul nu este foarte deschis atunci când vine vorba despre o posibilă includere uh, a salariilor minime. Și asta deși am acceptat alte chestiuni în celălalt raport la care s-a făcut referire și anume cel legat de salariile minime. ne dorim să combatem sărăcia până la 60%. Chestiunea este una foarte importantă. Există oameni care au nevoie de ajutor suplimentar, de fonduri suplimentare pentru a lupta împotriva sărăciei și mă refer aici mai ales la persoanele cu dizabilități. Așa că grupurile politice ar trebui să uh, ia în considerare amendamentul 269. Domnule raportor, doriți să mai luați cuvântul? Köszönöm szépen, rövid leszek. Először... Mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu succint. În primul rând vreau să, vă, să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Aceste intervenții confirmă faptul că am ales soluții bune. Aș dori de asemenea să subliniez ideea că uh, ar fi bine ca aceste compromisuri să fie susținute de toate grupurile politice și cred că am și reușit să obținem această susținere cu excepția unui amendament. Toate grupurile politice cred că sunt pentru aceste amendamente de compromis. Chestiunea amendamentelor P, Q și C este încă deschisă după părerea mea, însă sunt suficient de optimist și cred că vom reuși să ajungem la un acord. Aș dori acum să revin la anumite îngrijorări menționate. Întâi, în legătură cu ce. Sunt de acord cu cei care au spus că numele exact al acestei structuri nu prea contează, însă că esențiale sunt competențele de care va dispune acest organism. Și apoi, dacă această structură uh, Uh, va beneficia de susținerea celor trei instituții europene. Am să revin la compromisul P acum. V-am spus mai devreme că eram aproape de a fi ajuns la un acord. Sunt trei a mea, cea a doamnei Lin și mai este și o a treia formulată de socialiști. Însă, aceste propuneri sunt uh, apropiate între ele și sunt convins că vom putea să ne dăm cu toții acordul încă de astăzi și astfel vom beneficia de susținerea tuturor grupurilor politice. La amendamentul Q să fie clar obiectivul meu este ca și PP-ul să susțină această propunere. Nu vreau să renunț. Doresc să mai putem progresa în legătură cu textul compromisului. Și vreau să salut propunerea domnului Mann haideți să alegem poate chiar o altă soluție. Eu vă promit că mă voi gândi și voi încerca să găsesc o soluție împreună cu raportorii din umbră. Mai voiam să vă spun uh, că mi-a mai venit o idee. Mai există și compromisul Y. Compromisul Y vizează un pachet legislativ pentru anul uh, următor referitor la accesibilitate am putea să ne gândim să fuzionăm compromisul Q cu compromisul Y. În orice caz, ne mai putem gândi, mai avem timp. Și apoi am și o observație foarte concretă. De fapt, s-a făcut o critică legată de venitul minim. În ceea ce mă privește, eu am, nu mă mai ocup de acest subiect foarte concret nu înseamnă că nu consider că dosarul e important. Este important, însă eu nu doream să se extindă și mai mult sfera acestui raport și, de asemenea, m-am gândit că ar trebui să fim realiști. Și vreau să mă mai refer și la ideea cotelor. Am văzut că în legătură cu cotele, pozițiile sunt diferite. E vorba de persoane adulte cu handicap și eu, ca apărător al persoanelor cu handicap, spun de 20 de ani, spun din totdeauna, că până când uh, legislația nu va fi eficientă, perfect eficientă, vom avea nevoie de cote. Eu cred că pe termen lung putem să suprimăm cotele, dar nu imediat. În Europa Centrală și de Est, pentru ca persoanele cu handicap să pătrundă pe piața muncii, singura soluție este să se aplice cotele. Asta voiam eu să vă spun. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru contribuții și vă stau la dispoziție pentru eventuale discuții. Mulțumesc, domnule raportor. Îmi cer scuze pentru faptul că nu voi fi prezentă mâine dar sunt convinsă că votul va merge foarte bine, chiar și dacă ședința va fi condusă de un vicepreședinte. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Vom examina cele 12 amendamente de compromis la raportul ungureanu privind promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii European. Europene. Vă rog, domnule raportor. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ajuns la versiunea finală a amendamentelor de compromis. Acestea sunt sprijinite de practic toate grupurile politice, pentru că, doamnă președinte, aceste compromisuri vor include puncte de vedere și domenii de interes foarte diverse și mai ales pentru că aceste compromisuri se bazează pe recunoașterea largă a caracterului pozitiv al beneficiului adus de mobilitatea lucrătorilor. Anumite state membre nu sunt de acord sau nu concep că bariere în care a mobilității lucrătorilor, cetățenilor Uniunii Europene pe piața muncii uh, nu reprezintă o soluție. consideră că nu sunt o soluție economică europeană. Acest lucru s-a observat în studii care demonstrează că mobilitatea funcționează și trecutul recent arată că nu au apărut conflicte, revoluții sau alte probleme din cauza mobilității europenilor. Din potrivă, s-a creat creștere economică și mă bucur, doamnă președinte, să vă spun că aceasta este poziția sprijinită de colegii din diferitele grupuri politice. Doresc să le mulțumesc încă o dată pentru buna cooperare și mă opresc aici. Mulțumesc, doamnă Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt, pentru că știu că nu voi mult timp. Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru excelenta cooperare de-a lungul muncii acest raport. O observație, observație la compromisul C. Vom sprijini acest compromis, dar partea privind principiul plății egale pentru aceeași muncă în același loc, trebuie să fie abordată alături de egalitatea între genuri. Se pune problema lucrătorilor temporari. Știm că uneori aceștia sunt plătiți chiar mai mult pentru lucrătorii permanenți pentru a face același lucru în același loc. Cel puțin acest lucru se întâmplă în Irlanda. Dar, în principiu, cu principiul suntem de acord. Dar doresc să fac doar această observație pentru că apare această problemă a lucrătorilor temporari. Mai am mici observații, dar nu sunt foarte importante, având în vedere că nu mai avem timp, le las deoparte. Mulțumesc domnului raportor. Domnul Incheviciute, foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată doresc să mulțumesc domnului Ungureanu pentru cooperarea foarte constructivă pentru eforturile făcute pentru a pregăti amendamentele de compromis. Negocierile au fost dificile, dar până la urmă am reușit să ajungem la, un, la o poziție comună, așa că grupul meu va sprijini aceste amendamente. Mulțumesc! Da wir so viel Einigung erfahren haben, <laughs> wollte ich mich auch gern anschließen. Aș dori să îi spun și eu raportorului următorul lucru. Este bine dacă putem spune că, nu așa, vom obține din partea Comisiei Europene un studiu pentru a vedea care sunt uh, modificările despre care ați vorbit. Raportorul are cu totul și cu totul dreptate. Libertatea de mișcare va duce în unele state la modificări substanțiale și uh, acest lucru va contribui clar la reducerea criticilor venite din multe părți. Este absolut necesar să avem cât mai multe fapte, să cunoaștem lucrurile în context și să putem opera în baza unor date certe, astfel încât temerile anumitor state membre să fie atenuate. Au existat limitări ale libertății de mișcare în anumite state membre. Acestea, în ultimul timp, au putut fi relativizate, pentru că între, într-adevăr în cele din urmă s-a înțeles că libertatea de mișcare este un lucru pozitiv și ce pot să spun este că avem de-a face cu un raport excelent care constituie o bază bună de compromis. Euh, monsieur raportor. Domnule raportor, doriți să luați din nou cuvântul după toate aceste laude? Foarte pe scurt, doresc să pierdem vremea. Toate preocupările menționate sunt legitime și sunt sigur că împreună putem cere un studiu detaliat din partea Comisiei în legătură cu efectele. Bineînțeles, știm că nu au apărut efecte negative, așa, această invazie este europeană nu a avut loc, dar putem totuși să uh, evaluăm situația. Mulțumesc foarte mult! Atunci vom vota acest raport mâine. Mai avem un ultim raport examinat înainte de voturi. E vorba de examinarea amendamentelor de compromis la raportul Bauer. E vorba de un aviz adresat Comisiei Regii. E vorba de absorpția fondurilor structurale și de coeziune. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Thank you so much. Mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru atitudinea deschisă a raportorilor din umbră, pentru a reuși împreună să ajungem la amendamente de compromis. Avem 11 astfel de amendamente de compromis. Doresc să menționez compromisul compromisul J, J Doresc să solicit o mică clarificare. Formularea este regretă faptul că o parte din uh, fond nu este folosit și așa mai departe. E vorba de folosirea statelor membre din perioadele de programare precedente. Deci, din punct de vedere tehnic, nu-i foarte bine să se vorbească despre uh, o mare parte de fonduri nefolosite. Așa că v-aș ruga să nu uitați faptul că cuvântul în mare parte este retras. Avem și un nou amendament de compromis, numărul 12, pe baza amendamentelor amendamentului 46 am ajuns astăzi la acest amendament de compromis. Mâine va fi disponibil în, în documentele dumneavoastră, în mape. Um, formularea este cere statelor membre să creeze o inițiativă cât mai apropiată de cetățeni pentru a ajuta în solicitarea de finanțări din fondurile structurale. Deci acesta este ultimul amendament de compromis. Doresc să subliniez încă o chestiune. Să spun colegilor, în legătură cu lista de vot, faptul că aplicarea regulii 161 de către secretariat veți vedea că vor mai fi câteva amendamente înainte de compromisuri de votat. Unele abordează parțial și alte lucruri. Deci nu pot fi reluate în uh, acest aviz. E vorba, de exemplu, despre aliniatul 1, amendamentul 5 al doamnei Costa. N-am nimic împotriva acestui amendament, pot fi absolut de acord cu el, dar vorbește despre lucruri care nu sunt abordate strict în acest aviz, pentru că se vorbește de fapt despre strategia 2020 în amendament. Dacă aceste amendamente vor fi votate, atunci compromisurile vor deveni caduce și rezultatul nu va fi, va fi unul foarte nesigur. De aceea doresc să vă atrag atenția asupra faptului că avem amendamente de compromis sprijinite de diferitele grupuri politice și doresc să vă rog să le sprijiniți, să sprijiniți aceste amendamente de compromis și nu amendamentele care vor fi votate înaintea lor, care, în principiu, pe fond, de multe ori sunt uh, în ordine, dar abordează alte subiecte decât subiectul acestui aviz, se astfel schimbă complet textul. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Mm, se pare că nu. Atunci trecem la votarea electronică. Vom vota pe baza recomandării doamnei raportor aceste compromisuri și amendamente mâine. Acum trecem la votarea electronică. Începem cu punctul 8, avizul privind provocarea reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore, un aviz adresat Comisiei ITRE. La aliniatul 1, compromisul 1. Contre, abstention, il est... Cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. Compromisul B la aliniatul 2, după cum știți, avem un amendament oral la acest compromis B pentru a înlocui armonizare maximă și nu minimă cu standarde comune. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 2, amendamentul 6 al domnului Thomas Mann, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 al domnului Thomas Mann, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 4, compromisul C, cine pentru? Se corectează, doamna președinte. La aliniatul 3 am uitat amendamentul 8. cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 4, compromisul C, pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la după amendamentul 4, amendamentul 11, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12, Thomas Mann, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13, Jean Lambert, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 5, compromisul de pentru, împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 5, amendamentul 19, domnule al raportorului, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 6, compromisul E, pentru, împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 6, amendamentul 23, vot pe părți, nu, se corectează doamna președinte. Prima parte de la encourages până la gas extraction activities, a doua parte nu este admisibilă. Cine este prima parte, pentru prima parte la amendamentul 23? Pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 7, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 7, amendamentul 26, raportor pentru împotriva abțineri se adoptă. 27, Thomas Mann pentru împotriva abțineri se adoptă. După 28 buia, buia pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 raportor pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vom verifica prin vot electronic cine nu are cartela de vot. Are toată lumea cardul de vot. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 8 împotriva, nicio abținere. Felicitări raportorului!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 Fondului European de Ajustare la Globalizare, care erau prevăzute la punctele 17 și 18 pe ordinea de zi. Și vă atrag atenția că aceste două puncte sunt destinate Comisiei de Bugete, care s-a pronunțat deja în legătură cu aceste mobilizări ale fondului, însă, ca să fie totul așa cum trebuie, eu vă propun să votăm și noi aceste scrisori. Așadar, primul punct. Uh, dans le premier cas. Primul punct. Punctul 17. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. În cazul unui șantier naval putem să votăm scrisoarea așa cum a fost uh, adoptată de grupul nostru de lucru pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate. În al doilea caz, e vorba de mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru întreprinderea Glass Fiber au avut loc negocieri, în ultima clipă s-a stabilit un amendament oral ca să se țină cont de realitatea funcționării industriei eoliene care ne uimește. V-am propus un prim amendament oral în legătură cu care uh, s-a demarat o negociere cu diferitele grupuri și în legătură cu care trebuie să aducem uh, modificări. Dacă îmi permiteți, vă citesc modificarea. Subliniază că în acest caz, la cererea grupului liberal s-a adăugat, situația paradoxală în care angajamentele statelor membre de a combate schimbările climatice nu sunt benefice pentru întreprinderile lor, ci mai, în aceeași măsură în care sunt benefice concurenților globali ai acestora, însemnând că, la ora actuală, acestea nu sunt suficient integrate în strategia industrială a Uniunii. Sunt modificări față de... sunt uh, nemulțumiri față de acest amendament oral. Vă, sub, vă propun să-l votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai avem și un al doilea amendament oral propus de grupul Verzilor. Cred că l-ați primit. Doriți să-l citesc? Din dorința de tratament echitabil îl citesc, subliniază că energia eoliană este esențială pentru atingerea obiectivelor UE 2020 privind energiile regenerabile. Mai mult își exprimă preocuparea față de faptul că finanțarea din FEG este folosită pentru uh, ca persoanele care a, au lucrat în sectorul ecologic să fie formați ca să-și găsească de lucru în alte sectoare și cere ca mai bine Comisia și statele membre să-și sporească eforturile de a dezvolta locuri de muncă ecologice, conform obiectivelor strategiei 2020. Sunt... Uh, dorește cineva să ia cuvântul? Se opune cineva? Domnule Eri? Atunci nu îl putem vota. Supun la vot proiectul de scrisoare, așa cum v-a fost propus inițial, completat de amendamentul oral pe care tocmai l-am adoptat, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și cea de-a doua scrisoare. Și ajungem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, după încheierea sesiunii de vot,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 Mulțumesc! Uh, m-am întâlnit cu reprezentanții mai multor uh, grupuri politice ca să discutăm compromisuri, însă în legătură cu alineatul 5 nu am ajuns la un compromis. Aș vrea să aștept un pic până ies din sală toți cei care vor să părăsească sala ca să putem discuta în liniște. Doamnă președinte, am să aștept numai o secundă. Da, domnule raportor, asta voiam și eu să vă sugerez. Îi rog pe colegii care vor să ne părăsească, deși rău fac, să plece în liniște. Les éléments se sont redéposés, oui. vous pouvez intervenir tranquille. Maintenant tout va mieux. Merci beaucoup. Dus voorzitter, ik heb uh, geen uh, ik had een, een, een compromisamendement over paragraaf 5. Bun, așadar, aveam un amendament de compromis la alineatul 5 și Era vorba de investițiile noastre în China și investițiile Chinei în Europa, însă nu am căzut de acord. Și la celelalte alineate am găsit compromisuri 1, 2, 3, 4 și deci la alineatul 2 în legătură cu sistemul social din China Aici doresc să mulțumesc colegilor Plumb uh, Gutier și Gutierrez pentru flexibilitate, pentru că e vorba de un amendament care reia ceea ce uh, se găsea în textul meu inițial și în alte texte. La uh, alineatul 3, privind responsabilitatea Chinei în calitate de putere mondială, se spune că aceasta trebuie să impună respectarea standardelor minime și se vorbește despre eforturile din acest domeniu și importanța siguranței sociale și importanța respectării regulilor OIM și așa mai departe. Aici am ajuns la un compromis în legătură cu amendamentele colegilor Mann, Obermeier și Gutierrez. Însă am dorit să rezumăm ce se găsea în amendamentele lor și cred că am reușit să ajungem la un text echilibrat care ar putea, care a fost îmbogățit de elementele propuse de colegi. Apoi avem și un nou alineat. În măsura posibilului am încercat să uh, includ aici. Nu, mă scuzați, spune raportorul. E vorba aici de, amendament, de amendamentul de compromis C. Au fost mai multe amendamente. Bizotto, Mann, uh, Ungureanu, Meisner și Murphy și Lambert. Am încercat să le reiau pe toate și a fost mult mai dificil. Pentru că uh, diferite persoane prezentaseră diferite elemente, însă până la urmă am reușit să ajungem la un acord, toată lumea e mulțumită. Am avut o ultimă discuție în legătură cu amendamentul 60 al domnului Murphy, care cere să uh, se acorde atenție faptului că politica chineză a devenit mai strictă în privința drepturilor omului și eh, prin care domnul Murphy insistă asupra problemelor sindicaliștilor. Eu aș fi vrut să rămânem la un nivel mai general. Domnul Murphy nu este de acord, deci, cu modul în care eu doresc să includ amendamentul 60 în compromis. Nu am reușit să ne punem de acord, de aceea amendamentul 60 ar trebui să facă obiectul unui vot separat. Eu sunt de acord cu conținutul amendamentului, dar mi se pare că este prea restrictiv dacă vorbim doar de drepturile omului în cazul sindicaliștilor. Eu aș fi vrut să trecem în compromis faptul că noi considerăm că în uh, ultimele luni politica chineză a devenit mai severă și, așa cum a spus și domnul Murphy, că uh, s-au uh, limitat drepturile omului și drepturile sociale. Uh, Atât despre compromisul C, avem și un nou amendament referitor la dialogul dintre Uniunea Europeană și China. În acesta am spus că în cadrul acestui dialog, elementele sociale, problemele sociale trebuie să fie discutate și trebuie să li se acorde importanța necesară. Am vorbit mai ales de condițiile de lucru, de accidentele de muncă, de schimbul de bune practici și de asemenea am spus că trebuie să se uh, respecte regulile OIM. Iată, acestea sunt cele patru amendamente de compromis. Am încercat să uh, adun aici mai multe elemente. Sigur că textul uh, s-a lungit din cauza aceasta, Poate că e păcat, poate că nu, pentru că vom reuși prin aceste compromisuri să obținem un consens mai larg. Și mai mult, cred că nu trebuie nici să ne uh, îngreunăm prea mult avizul, pentru că uh, dacă luăm fiecare din cele 60 de amendamente separat, Sigur că e bine, dar dacă le adăugăm pe toate la textul nostru, vom ajunge la uh, repetări, repetiții și avizul va deveni mult prea uh, voluminos. Și până la urmă ne-am pierde privirea de ansamblu. Ar trebui să ne gândim la elementele care se găsesc în text și care își au locul acolo și sper să ajungem la un aviz clar și ușor de utilizat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! Domnul Helmer. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă și pentru cum a abordat amendamentele de compromis. Trebuie să spun că, din păcate, grupul meu nu va sprijini nici amendamentele de compromis, nici raportul întreg. Multe din cele ce apar în raport sunt foarte acceptabile, rezonabile. Ce obiectăm noi? Nu că ar fi greșit sau fals. Însă se ocupă cu niște teme care sunt în afara Uh, instituțiilor europene, competențelor acestora și ale acestei comisii. Așa că modul în care se discută despre China în acest context este unul insultător. Cum rămâne cu discuția între distanța dintre bogați și săraci în China? Cum ne-am simțit noi dacă iar ar face la fel în cazul nostru? Vorbim despre sărăcie și inflație în China, care sunt o mare amenințare în China. Și spunem aceste lucruri în, atunci când în Atena există uh, revolte pe străzi din cauza măsurilor de austeritate la care au fost supuși grecii. Nu ne putem comporta într-un așa fel. Noi nu ne așteptăm ca și chinezii să ne critique pe noi pentru felul în care ne rezolvăm uh, problemele. Da, putem să-i criticăm acolo unde merită, cum ar fi în cazul uh, drepturilor omului dar să arătăm cu degetul pentru problemele sociale, problemele în ceea ce privește ocuparea, care apar în economia lor, cred că nu e calea pe care trebuie să mergem. De aceea vom vota împotriva acestui raport. Uh, foarte bine, domnul Thomas Mann și apoi domnul Sercas. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului raportor. A spus că textul a ajuns să fie foarte lung. Da, am ascultat și reacțiile colegilor și am ajuns la această dimensiune a textului. E bine că am reușit să ajungem la amendamente de compromis. În anumite domenii ni s-a spus că nu noi suntem responsabili, se vorbește prea mult despre drepturile omului. S-a zis că nu trebuie să, fie drept, să se trateze drepturile omului în general, ci și drepturile angajat, mai mult drepturile angajaților. Mă uit acum la amendamentul numărul 10, unde se vorbește despre China ca o națiune uh, care trebuie să vină și ea cu norme, mai, cu reguli mai departe. China este o țară foarte mare, există anumite domenii în care o subapreciem, însă când face parte dintr-o organizație trebuie să respecte regulile. E greu, nu e foarte ușor pentru o țară care nu a învățat să meargă pe calea altora, Însă, cred că împreună am putut să găsim o cale bună, fără să fim cei care știu cel mai bine. Nu, există niște reguli și ele trebuie respectate. Când ne aflăm într-o organizație împreună, atunci trebuie să respectăm împreună regulile organizației. De aceea mă bucur de cele făcute de domnul Șterx în acest raport. Sunt niște compromisuri cu care putem trăi. Am abordat niște lucruri foarte concrete, am avut niște cereri foarte concrete, de aceea vă doresc mult noroc și încă o dată felicitări. Domnul Sercas și după aceea domnul Coferati. el grupo socialista, siguiendo las instituciones... Mulțumesc, doamnă. Grupul socialist, urmărind instrucțiunile doamnei Plumb, are de spus următoarele. S-a căzut la un acord în legătură cu acest raport. Ne bucurăm foarte mult de aceste amendamente de compromis. Le vom sprijini nu pentru că reflectă poziția grupului nostru, pentru că știu cum stau lucrurile când vine vorba de amendamente de compromis, se dorește să se ajungă la un consens, să se ajungă la un acord și asta pe o anumită bază o bază pe care o poate accepta toată lumea. Probabil vom vota împotriva anumitor aspecte, nu ne place alineatul 5, nu ne place nici textul original și nici amendamentul, sunt mult prea stricte, mult prea riguroase. apar în ele lucruri care probabil nu sunt destul de clare și de aceea noi nu dorim să fim responsabili de adoptarea unor neclarități. Vorbim despre drepturile omului și vorbim despre alte aspecte care țin de competențele acestei comisii. Așa că nu putem să ne lăsăm pe ureche, nu putem să nu observăm ce se întâmplă în celelalte regiuni ale lumii. Există situații în alte țări în care probabil sunt încălcate regulile care apar în Carta ONU. Drepturile fundamentale ale individului trebuie să fie respectate. Nu dorim să învățăm pe nimeni nimic. Vorbim despre niște reguli de la baza societății. Muncitorii au drepturile lor și trebuie să fie protejați. Au dreptul să se asocieze în sindicate. Există un set de drepturi fundamentale care trebuie respectate, la fel și în cazul drepturilor copilor. Grupul socialist nu vrea să continue și mai mult cu aceste aspecte, însă trebuie să fim la fel de riguroși cu o țară mare cum suntem cu cele mici. Vorbim despre o țară mare, despre o țară foarte puternică din punct de vedere economic în acest moment. Și de aceea nu doar ei trebuie să respecte aceste reguli, ci și noi. Îi auzim pe unii și pe alții spunând că nu trebuie să dăm o lecție altora în ceea ce privește drepturile omului. Considerăm că legislația internațională, atât regulile OIM, trebuie să fie implementate atât în Europa cât și în afara ei, și aici și în afara continentului european. Vă mulțumesc, domnul Coferati. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc și eu raportorului pentru tot ceea ce a făcut, dar dacă îmi permiteți, aș dori să revin rapid asupra unui punct care pentru mine este foarte delicat și nerezolvat în urma discuției noastre. Că întotdeauna amendamentele de compromis când se fac, se fac compromisuri tocmai pentru că reprezintă punctul de convergență între diferitele opinii, dar și trebuie respectate tocmai de aceea. Dar, după părerea mea, există o subevaluare periculoasă pentru viitorul, viitorul noastră activitate. E vorba de drepturile omului și drepturile persoanelor dubla lor condiție de cetățeni pe de o parte și de lucrători pe de altă parte. China este o țară în care nu se respectă drepturile fundamentale ale persoanelor. Deci nu există libertățile de bază. Nu se respectă aceste libertăți nici pentru oamenii ca cetățeni, nici pentru oameni ca lucrători. Așa că nu putem ignora acest aspect. tema competenței unei, comisie, unei comisii în legătură cu aceste aspecte poate fi abordată din punct de vedere al cetățeniei, dar nu poate fi abordată din punct de vedere al ocupării. Și în cultura liberală, respectarea drepturilor fundamentale în sfera economică și pe piața muncii are un rol, are importanță. Dacă nu se respectă aceste drepturi, înseamnă că nu se încalcă doar condițiile materiale ale persoanelor, persoanelor dreptului persoanelor aceste condiții, ci uh, se uh, dăunează și concurența între întreprinderi și paradoxul este că întreprinderile care respectă, respectă lucrătorii sunt penalizate și cele avantajate sunt cele care nu au niciun fel de respect pentru aceste condiții elementare de muncă. De aceea, cred că trebuie să subliniem și în acest raport pe cât e posibil acest aspect. Trebuie că acest uh, aspect trebuie discutat și ca temă de perspectivă. Altfel, racordurile comerciale între Uniunea Europeană și alte țări riscă să devină un instrument care legitimizează condiții ilicite și inacceptabile, indiferent care este cultura politică respectivă. Cred că este normal ca uh, familia socialistă să propună această temă, dar și alte culturi diferite, foarte diferite de ale noastre nu trebuie să ignore faptul că respectul persoanelor uh, sau nerespectarea persoanelor reprezintă o daună realizată acestei persoane, dar și um, o daună în relațiile economice. Domnul Ungureanu are cuvântul. Mulțumesc. Foarte pe scurt, îl felicit pe raportor pentru tactul și pentru iscusința cu care a purtat negocierile. Compromisurile includ foarte multe din ideile noastre, mai ales compromisul C, care abordează probleme elementare legate de drepturile omului, munca forțată, mediu și alte standarde. Și acum, dacă trebuie să-i atacăm pe chinez, cu siguranță nu, dar putem să sfătuim uh, din, uh, pe baza eh, experienței noastre sociale, uh, cred că putem să facem acest lucru. Și știu că chinezii știu să facă pe surzi. Mulțumesc. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Mai Dorește cineva să ia cuvântul? Nu, dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Elner a vorbit primul, dar um, a trebuit să plece pentru a asista la o ședință mai importantă ca aceasta, probabil. Ehm, bineînțeles, nu e vorba de faptul că chinezii nu spun nimic. Am făcut ani de zile parte din delegația relațiilor cu China și de multe ori chinezii, în momentul în care ne am făcut re- reproșuri, chinezii ne-au spus, ne-au răspuns că Trebuie să luăm măsuri urgente pentru ca și creșterea în Uniunea Europeană să se amelioreze, pentru că creșterea în Uniunea Europeană nu este suficient de viguroasă și ne aflăm pe o pantă greșită, periculoasă în ceea ce privește integrarea pieței unice. și că relațiile noastre comerciale uh, sunt dificile. Deci uh, să nu credeți că chinezii nu ne spun ce îi deranjează la noi, din potrivă, așa că nu văd de ce. Dacă devenim parteneri strategici și suntem deja într-o anumită măsură parteneri strategici, nu văd de ce nu putem spune aceste lucruri, pentru că ceea ce a spus colegul Coferati în legătură cu diferențele esențiale la nivel de sistem politic și social uh, este adevărat, dar Trebuie să vedem în ce măsură acesta reprezintă un avantaj pentru China, un avantaj neloial față de noi în relațiile comerciale. Aceste aspecte trebuie abordate nu în mod paternalist sau acuzând China, ci um, trebuie să spunem că integrarea pe piața mondială implică și responsabilități. Trebuie să insistăm asupra acestora și mai repede Comisia INTA decât Comisia pentru Afaceri Sociale trebuie să vadă dacă China își oferă astfel avantaje comerciale incorrecte, neloiale, după părerea mea nu, pentru că multe state membre ale Uniunii Europene mențin relații, comer relații comerciale foarte active cu China, atât la nivel de investiții cât și în fluxurile comerciale, și câștigă de pe urma acestui comerț cu China. Putem avea o discuție în legătură cu acest aliniat 5, dar întreprinderile noastre ni le spun că nu pot să supraviețuiască um, sau că parte uh, filialele lor din Uniunea Europeană nu pot să supraviețuiască decât pentru că au filiale și în China, în uh, Uh, Maroc sau în Brazilia. Deci există legături între funcționarea unei întreprinderi în Uniunea Europeană și filiale în afara Uniunii Europene, mai ales în China. Și uh, în momentul în care ne punem întrebări în legătură cu drepturile omului, securitatea frontierelor, securitatea investițiilor, drepturile de proprietate intelectuală și așa mai departe, nu trebuie să uităm aceste aspecte. Este o discuție pe care nu o putem evita. Am încercat să mă limitez pe cât posibil la aspecte legate de competența acestei comisii, dar până la uh, conținutul și tonul amendamentelor noastre trebuie să corespundă aspectelor propuse. Ce elemente sociale uh, pentru că e vorba aici de securitatea socială transfrontalieră și îngrijirile de sănătate. Deci, ce, care sunt aspectele de abordat în relațiile comerciale între China și Uniunea Europeană? Aceste lucruri nu trebuie văzute în mod negativ. Nu sunt de acord nici cu, copii, nici cu colegii care afirmă că nu există suficient interes pentru problemele legate de drepturile omului. Cred că le-am abordat suficient în amendamentele noastre de compromis. Așa că, doamnă președinte, dragi colegi, sper că mâine, în urma votului, vom putea oferi un aviz care să reflecte bine ce dorește majoritatea comisiei noastre și care să fie util pentru raportul care va fi votat până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! avizul dumneavoastră. Este discutat după mobilizarea fondului de ajutare la mm, globalizare în cazul Danemarcei și ne înscriem în continuitatea acestei discuții pentru că această uzină care fabric, fabrică uh, elice pentru eoliene, închiderea acestei uh, uzine care funcționează într-un domeniu cu viitor uh, al energiei eoliene în Danemarca, problema închiderii acestei uzine se datorează reinvestirii în acest uh, uh, în China pentru a produce mai aproape de piața chineză. Iată, legăturile cu problemele abordate de dumneavoastră și cred că europenii trebuie să intervină, să nu dea dovadă de naivitate în intervențiile lor. Avizul dumneavoastră va fi votat mâine, așa cum ați spus. Îmi doresc să amintesc colegilor faptul că anumite amendamente au fost considerate neadmisibile pentru că nu sunt de competența comisiei noastre, ci de competențele altor comisii, jurii INTA, cult și envy și cum nu dorim ca alte comisii să intervină în domenii de competența noastră, atunci încercăm, pe cât foarte riguros, să nu votăm nici noi lucruri care nu sunt de competența noastră. Mulțumesc, deci, colegilor pentru înțelegere în legătură cu faptul că nu pot fi acceptate aceste 10 amendamente. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi, care va face obiectul unui vot mâine și îmi cer scuze încă o dată raportorului pentru faptul că nu voi fi prezentă, dar vicepreședintele se vor, doamnele vicepreședinte vor putea conduce ședința fără probleme. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu reprezentanți ai partenerilor sociali în marginea raportului colegii Regina Bastos în legătură cu o inițiativă FAR a Comisiei pentru punerea în aplicare a strategiei UE 2020. E vorba de o agentă pentru noi competențe și locuri de muncă. Dau acum cuvântul celor cinci invitați, cărora le mulțumesc pentru prezență. Dar mai întâi aș dori să dau cuvântul doamnei raportor, pentru a ne prezenta, defini cadrul acestei audieri și să pună întrebări um, invitațiilor. Vă rog, doamnă raportor. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi uh, vorbitorilor, experților noștri, care au răspuns la invitația la această audiere, o agendă pentru noi competențe și locuri de muncă. Și mulțumesc și colegilor prezenți. Cred că prezentările pe care le vom asculta acum vor aduce contribuții prețioase, permițându-ne să aprofundăm această temă și să uh, cunoaștem diferitele puncte de vedere și să vedem ce se va întâmpla în Europa în următorii 10 ani. Cunoașteți raportul meu, Cunoașteți proiectul. Obiectivul său principal este să răspunde la provocările reprezentate de uh, ocupare și de calificări în următorii 10 ani și la atingerea obiectivelor strategiei 2020, adică ocupare de 75% pentru uh, cetățeni, bărbați și femei, pentru categoria de vârstă de la 20 la 64 de ani în următorii 10 ani, la sfârșitul următorului deceniu. Trebuie să găsim soluții pentru aceste chestiuni. Flexi, securitatea va juca un rol important, după cum se arată în comunicarea Comisiei, și în cadrul acestui proiect de raport va trebui să avem o abordare opusă unei soluții universale, adică Până acum ă, s-a constatat că fiecare stat membru are particularitățile sale și deci trebuie să se găsească soluții care să țină cont de acestea. Mai este și problema calificărilor de care vor avea nevoie tinerii. Trebuie să găsim un răspuns și la această problemă ca să promovăm crearea de locuri de muncă. creând o punte între cererea și oferta în domeniul ocupării. Deci trebuie să adaptăm educația și formarea la nevoile lumii afacerilor și lumii pieței de muncă. Trebuie să ameliorăm piața de muncă, să creăm condiții de includere, să ameliorăm condițiile de muncă. Toate aceste preocupări sunt menționate în raport. Nu vreau să vorbesc prea mult, de fapt cunoașteți în linii mari acest proiect de raport pe care eu îl ameliorez constant și îl voi ameliora și prin contribuțiile acestor experți și prin amendamentele colegilor, amendamente care au fost sau care vor fi depuse. Mulțumesc încă o dată invitațiilor noștri și voi asculta cu mare atenție tot ce ne vor spune. Vă mulțumesc! Da, voiam doar să dau cuvântul invitaților. În primul rând, voi urma ordinea ce mi-a fost sugerată și deci are privilegiul de a deschide dezbaterea reprezentantul Business Europe, doamna Elena Strigar, consilieră pe afaceri sociale. Aveți cuvântul cam 5-7 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul și, de asemenea, să schimb idei cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că uh, ni s-au sugerat diferite subiecte la care să ne referim și am considerat că mai multe dintre ele sunt interesante Doresc însă să mă refer la cel care ne este nouă cel mai uh, apropiat. E vorba de crearea de locuri de muncă și atingerea obiectivului de ocupare de 75%. Rolul flexii securității, cât este aceasta de valabilă după criză și cum putem spori numărul de locuri de muncă. Dacă ne uităm uh, spre trecut, vedem că securitatea a jucat un rol esențial în criză vedem că uh, întreprinderile care au implementat principiile de flexi-securitate au ieșit cel mai bine din criză. E vorba de statele scandinave și de uh, țările de jos. Probabil că îmi veți spune că angajatorii vor în primul rând flexibilitate. Eu trebuie să vă spun că uh, flexi-securitatea trebuie să includă ambele Uh, aspecte, și flexibilitatea și securitatea. Sunt două fețe ale aceleiași medalii. Și uh, probabil că veți auzi că angajatorii vorbesc uh, tot timpul despre importanța securității și a flexibilității. Și am să vă spun și eu că dacă nu ar fi existat flexibilitatea internă în cadrul crizei recente economice și financiare, și anume flexibilitatea contractelor de muncă pe termen scurt. Foarte multe uh, locuri de muncă suplimentare s-ar fi pierdut. De exemplu, în Germania, în 2009, conform uh, Institutului Pieței de Muncă, 1,2 milioane de locuri de muncă au fost uh, salvate datorită acestor uh, aranjamente de flexibilitate de contracte de muncă flexibile. Flexibilitatea este încă importantă deoarece întreprinderile evoluează într-un mediu instabil și nesigur și acum, ca să evităm o creștere fără ocupare, trebuie să stimulăm întreprinderile să înceapă din nou să facă angajări. Găsirea de soluții unice și anume contracte permanente nu este o soluție bună. Pentru că, în primul rând, avem nevoie de locuri de muncă, cât mai multe. Un alt element legat de flexibilitate, prin care aceasta și-a demonstrat uh, valoarea în criză, este educația de-a lungul întregii vieți, uh, readaptarea forței de muncă lucrătorii europeni au fost concediați mai puțin decât cei din America, pentru că angajatorii au investit în, competi- în competențele și abilitățile acestora. S-au cerut abilități specifice, s-a încercat să se păstreze lucrătorii în măsura posibilului, iar sectorul public și privat trebuie să încerce să nu reducă, să nu facă reduceri în legătură cu educația și formarea. Acestea reprezintă investiții vitale. Trebuie să se țină cont și de faptul că în sectorul privat, în ultimii ani, s-a constatat o creștere a investițiilor în educație și formare, inclusiv formarea la locul de muncă. Aș menționa, am menționat cei doi piloni ai conceptului de flexi-securitate. După cum v-am spus, cele două nu pot exista una fără alta. Și dacă dorim să stimulăm politicile de piață, trebuie să ne asigurăm că sistemele de asigurări sociale sunt funcționale și durabile, pentru că uh, când vine vorba de securitate, trebuie să fie clar vorba de securitate durabilă și nu doar de securitate imediată, ci și pe termen lung pentru generațiile viitoare. Așadar, pe șleau ne confruntăm cu o mare uh, provocare a legată de reforme. Încercăm să ameliorăm funcționarea piețelor de muncă din Europa și a sistemelor de asigurări sociale, dar nu avem prea mult timp pentru a face acest lucru. La Business Europe am făcut o analiză recent pentru a pune un diagnostic stării actuale a pieței de muncă europene și s-a constatat că dificultățile statelor membre, dificultățile cu care s-au confruntat în timpul crizei, nu sunt unele temporare. Există probleme structurale pe piețele de muncă. Există uh, dezechilibru între cerere și ofertă. Există o uh, creștere foarte slabă a productivității care se manifestă de mai mulți ani. Aceste simptome arată slăbiciuni structurale și trebuie să fie rezolvate. Credem că a venit momentul adevărului, momentul în care statele membre trebuie să-și ia angajamentul de a face reforme, însă acest lucru nu se reflectă suficient în programele naționale de reformă. Această lipsă de angajament ne îngrijorează și nu este uh, favorabilă milioanelor de europeni încă în șomaj. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la reprezentanta, reprezentantul sindicatelor. Îi dau cuvântul lui Luca Vicentini, secretarul de la ETUC. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru invitația adresată Confederației Italiene a Sindicatelor să participe la această audiere. Voi prezenta pe scurt contribuția noastră. În momentul în care în 2008 a fost lansată această inițiativă europeană în agenda for New Skills and Jobs, în cadrul strategiei UE 2020, criza economică se afla doar la începuturi. Inițiativa își propunea obiective ambițioase pentru creșterea ocupării, a nivelurilor de formare inițială și de-a lungul întregii vieți și diminuarea abandonelor, abandonului școlar. Bineînțeles, din cauza crizei, toate aceste, aceste cifre s-au înrăutățit deja. Și tocmai de aici trebuie să pornim de, într-o analiză serioasă a situației. Șomajul în Europa a crescut mult, chiar dacă situația de la o țară la alta este foarte diferită. Categoriile cele mai afectate au fost tinerii, lucrătorii în vârstă, cei în situații precare, persoane uh, puțin formate și cu puține competențe profesionale. Restructurarea întreprinderilor din cauza crizelor s-au adăugat la restructurările în curs din cauza inovării, schimburilor climatice, conversiilor sectoriale și presiunii concurenței globale asupra piețelor europene s-a determinat de, de aceea, a apărut deci uh, uh, o, o înrăutățire a competențelor profesionale a lucrătorilor activi și din cauza faptului că au scăzut fondurile disponibile pentru formarea profesională și uneori chiar în anumite țări au crescut, uh, au scăzut și bugetele pentru învățământul de bază investițiile din partea statelor membre și regiunilor a scăzut, dar mai ales din partea întreprinderilor, mai ales din partea întreprinderilor mici și mijlocii. Datele arată clar acest lucru. În contradicție cu obiectivele stabilite în strategia 2020 și în uh, Agenda for New Skills and Jobs, politicile de sprijinire a formării uh, au uh, scăzut mult sau în, au încetinit mult. În același timp, politicile de flexi-securitate, care ar fi trebuit să realizeze, să ducă la o creștere a numărului locurilor de muncă disponibile, um, să ducă la mai multă mobilitate pe piața muncii și la o rețea de protecție socială adecvată, nu au atins aceste obiective sau au atins aceste obiective în foarte puține țări, mai ales în cele în care criza uh, a fost mai puțin intensă, a afectat mai puțin piața muncii locurile de muncă în Uniunea Europeană sau numărul locurilor de muncă în Uniunea Europeană a scăzut în mod notabil. Au crescut numărul locurilor de muncă precare, prost plătite și cu calificare scăzută. Statisticile arată clar acest lucru tinerii au dificultăți în a intra pe piața muncii, persoane care și-au pierdut locuri de muncă se reinterează foarte dificil. Toți indicatorii ne arată că această politică nu a fost adecvată, nu a reușit să facă față uh, efectelor crizei economice pe piața uh, muncii în majoritatea, marea majoritatea țărilor europene. După părerea Confederației Sindicalelor, strategiile Uniunii Europene pentru piața muncii, ocupare, formare profesională trebuie regândite dacă dorim să se evite falimentul acestora din cauza schimbării intervenite pe scena economică. Având în vedere obiectivele și instrumentele din agenda for new skills and jobs, care sunt pozitive și le sprijinim, trebuie să se adapteze la această nouă situație. Acest lucru trebuie să se facă în cadrul unei piețe a muncii mai bine reglementat și inclusiv care oferă cetățenilor europeni uh, locuri de muncă de calitate stabile și conform competențelor lor, conforme competențelor lor. Confederația Europeană a identificat anumite priorități. E vorba de sprijinirea unei formări inițiale de nivel înalt și reducerea abandonului școlar formarea este importantă nu doar pentru dezvoltarea Uh, personală, ci și pentru a pune bazele unei cetățenii active incluziune, cu incluziune socială și succes pe piața muncii să permită accesul la educație și formare, acces egal. Toți lucrătorii trebuie să aibă același drept de acces dincolo de vârstă, gen, uh, tipul uh, de loc de muncă, naționalitatea și așa mai departe, au dreptul să își dezvolte cunoștințe de-a lungul întregii vieți. Întreprinzătorii trebuie să sprijine formarea continuă în timpul programului de muncă. Trebuie să se recunoască și să valideze formarea neformală sau informală. Astfel se oferă oportunități de integrare în societate în general și pe piața muncii în particular. Eh, se previne șomajul la lucrători care au competențe fără titlu și Confederația Europeană are un proiect în acest sens. Trebuie să se faciliteze trecerea de la formarea inițială la viața activă. E nevoie de competențe și cunoștințe juste care să corespundă exigențelor pieței muncii. Tinerii trebuie să aibă posibilitatea de a trece în mod flexibil de la studii și la formare la locul de muncă. Trebuie să fie disponibile finanțări adecvate și pentru formarea de înalt nivel. Este contraproductiv pentru guvernele europene să reducă bugetele pentru învățământ și formare, pentru că creșterea economiei depinde în mod strâns de competențele cetățenilor, forței de muncă, dar și a șomerilor. Angajatorii caută lucrători calificați și trebuie să-și recunoască propria responsabilitate în sprijinul pentru formarea profesională ca investiție pentru dezvoltarea economică. Participarea în dialogul social, la dialogul social în ceea ce privește formarea continuă, participarea sindicatelor și organizațiilor întreprinzătorilor sunt elemente cheie pentru gestionarea, monitorizarea și finalizarea politicilor publice și a sistemelor de formare. Participarea partenerilor sociali în dialogul tripartit pentru formare trebuie să aibă loc la toate nivelurile, european, național, sectorial și local. La aceleași niveluri trebuie să aibă loc dialog social și contractele colective de muncă cu angajatorii trebuie să fie încheiate și în ceea ce privește formarea profesională. În fine, trebuie să funcționeze cât mai bune instrumentele și inițiativele europene în domeniul formării. Uniunea Europeană are mai multe inițiative, diverse instrumente pentru a sprijini formarea în cadrul inițiativei Agenda for New Skills and Jobs. Aceste inițiative trebuie să uh, urmeze principiul rezultate, uh, să se bazeze pe rezultate și să fie aplicate în legătură cu partenerii sociali și trebuie să fie aplicate și în viitoarea perioadă financiară 2014-2020. În, în concluzie, considerăm că obiectivele de formare profesională sunt instrumente cheie pentru dezvoltarea civilă a societății europene, dar și pentru uh, creșterea uh, economică și pentru ocupare. Dar aceste măsuri nu pot să aibă singure efecte pozitive. E nevoie de un cadru macroeconomic cu măsuri pentru creștere și investiții. Urgența astăzi este salvarea locurilor de muncă și crearea de noi locuri de muncă. Și pentru asta, Confederația Europeană consideră că instituțiile europene trebuie să reechilibreze politica actuală de austeritate care riscă să facă criza și mai mare prin guvernanța economică și prin pactul Euro Plus, care este pe care de a fi aprobat. E nevoie de măsuri diferite pentru a salva țările în situații de dificultate. De, de exemplu, prin euroobligațiuni, prin uh, găsirea de noi instrumente fiscale pentru bugetul comunitar, dar nu trebuie să se reducă salariile și protecția socială. Și sectorul uh, învățământului, formării profesionale trebuie să nu sufere reduceri bugetare la nivel european, național și regional. Este fundamental consolidarea în acest cadru a dialogului social în coordonare cu dialogul social sectorial. Mulțumesc! Merci. La parole est maintenant pour le CDFOP. Mulțumim. Acum reprezentantul CDFOP. Domnul Letmaier, sunteți acting director. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație membrilor Parlamentului European. Nepotrivirile despre care s-a vorbit mai devreme au loc în momentul în care avem uh, o rată mare de șomaj și puține locuri vacante sau ambele în același timp. Pentru că de cele mai multe ori societățile și companiile nu găsesc forța de muncă adecvat calificată pentru posturile disponibile. Există astfel de nepotriviri și pe piața locurilor de muncă, în momentul în cât calificările angajaților diferă în mod substanțial de cerințele de fișa postului lucru care afectează calitatea muncii. De asemenea, acest lucru are un impact asupra productivității și asupra oportunităților oferite angajatului. Bineînțeles, trebuie să ținem întotdeauna, întotdeauna cont de integrarea în societate. Gradul de angajabilitate al unei persoane depinde foarte mult de condițiile generale și acestea se updatează în mod constant. Trebuie să se țină cont de progresul tehnologic, de modificările de diversele modificări și este absolut necesar ca învățarea să se facă pe toată durata vieții. Pot exista tranziții între diferite perioade de angajare, pot exista motive private, personale, pentru care este nevoie de o formare nouă deci este nevoie de competențe de gestionare a carierei. Una dintre consecințele de bază este că avem nevoie de informații mai bune cu privire la piața de muncă. Trebuie să identificăm de vreme nevoile cu care ne confruntăm, astfel încât cererea și oferta să se potrivească mai bine, să existe un echilibru și să existe o eficiență, o eficiență care să fie rapid tradusă în formare și educare și este absolut necesar ca aceste informații să fie disponibile pentru angajatori și angajați. Informațiile cu privire la piața de muncă reprezintă un proces pe mai multe etape. Cooperarea mai multor actori care să provină din mai multe sectoare și care să poată evalua impactul megatrendurilor este absolut necesar. Este nevoie de dezvoltări sectoriale și regionale și este nevoie de aparent banalul planning al uh, societăților individuale. Este nevoie de structuri coordonate și este cât se poate de evident că participarea activă și contribu- contribuția activă a angajaților, a angajatorilor, a prestatorilor de servicii și a consilierilor este absolut necesară. CDFOP lucrează în acest domeniu, în echilibrarea dintre cerere și ofertă și sperăm că astfel să contribuim la îmbunătățirea informațiilor de pe piața locurilor de muncă. Este nevoie de o gamă variată de competențe și pentru ca acestea să fie amplasate unde trebuie, trebuie să existe un grad ridicat de comunicare între cei care oferă formare și educare și cei care caută locuri de muncă în cadrul proiectului ESCO. Avem mulți angajați cu un nivel redus de pregătire. Lucrătorii care sunt în vârstă constituie gama cea mai largă din această categorie și chiar dacă în termeni relativi grupul scade în urmă pentru că unii se pensionează, cei care nu au calificări suficiente riscă să rămână întotdeauna excluși de pe piața locului de muncă și să rămână în șomaj. Mulți părăsesc școlile prea devreme și acest lucru va duce, bineînțeles, și pe viitor la o forță de muncă slab calificată. Acest lucru nu va duce, bineînțeles, la scăderea numărului de șomeri și, și din potrivă, abandonul școlar presupune și costuri suplimentare pentru societate. Directorul, uh, un director OECD a făcut o prezentare cu privire la acest lucru în 2010 și concluzia acestui grup a fost că este absolut nevoie ca forța de muncă să fie calificată. Este nevoie ca perioada de formare să fie suficient de lungă, să existe și o perioadă de stagiu și se pare că aceasta este calea de urmat pentru a forma cât de bine forța de muncă. Nu este însă singura cale de a, de a forma tinerii. Acesta permite și tinerilor să învețe, să lucreze într-o echipă, să se adapteze la un mediu de lucru, la o cultură uh, a respectivului loc de muncă. De asemenea, li se dă posibilitatea să acumuleze cunoștințe în timp ce își dezvoltă experiența practică. În plus, uh, acești tineri care beneficiază de o perioadă de stagiu beneficiază de pe urma acestei perioade, înodând relații profesionale cu angajatorii. Toate aceste forme de educare și formare duc la calificarea forței de muncă, lucru care va beneficia pieței forței de muncă. Educarea și formarea vocațională oferă calificări medii Previziunile noastre indică și sublinează faptul că este nevoie și de grade uh, superioare. Nu trebuie ca aceste diferite forme de educare și formare să se excludă reciproc, ci trebuie să existe posibilitatea unui sistem flexibil și maleabil, pentru că succesul uh, forței de muncă depinde în primul rând de succesul pieței forțelor de muncă depinde în primul rând de forțele de muncă și tinerii trebuie să fie formați în acest sens. Învățarea la locul de muncă reprezintă un tip de învățare continuă și este o formă de educare care este determinată de nevoile specifice ale unei companii sau organizații, competențe care nu întotdeauna sunt organizate și recunoscute ca atare și nu adaugă mult la gradul de la, la potențialul de angajare al unei persoane. De aceea este nevoie ca aceste competențe dobândite în timpul exercitării unui loc de muncă să poată fi recunoscute în mod oficial și să sporească angajabilitatea unei persoane. În 2010 s-a încheiat procesul de referențiere în, în cadrul uh, în cadrul european primi, privind calificările. S-a ținut cont de toate tipurile de calificare și pentru a asta pentru a face ca tot procesul să fie mai transparent și pentru că astfel de competențe inițial uitate să poată fi recunoscute. Inițiativa New Skills for New Jobs și, une, și instrumentele VET nu sunt uh, decât niște exerciții complementare. Ele se sprijină reciproc și creează sinergii. Dați-mi voie să închei referindu-mă la chestiunile financiare. Un efect important al uh, implementării greșite a instrumentelor europene a implementării corecte a acestora a dus la reforme importante în sistemul VET, în special pentru formarea continuă. Schemele de suport financiar au fost implementate. Au fost făcute disponibile fonduri specializate și au uh, fost sprijinite de politici adecvate. Principiul a fost cel al finanțării comune. Colegul meu s-a și referit la aceste aspecte. Într-adevăr, problemele bugetare afectează cheltuielile făcute în domeniul formării și educării. Și de aceea este cât se poate de important să avem un, o abordare inovatoare, să avem parteneriate solide, să măsurăm performanțele noastre, să creștem eficiența cheltuielilor pe care le întreprindem. De asemenea, este important ca nu așa? Calitatea veți să fie evidentă pentru toată lumea, pentru că ea constituie și o investiție pentru formarea adulților. Mulțumesc! Trecem acum la reprezentanta agenției Eurofound, doamna Barbara Gerstenberger. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și că îmi dați ocazia de a vorbi în cadrul acestei audieri.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 s-a implicat și a muncit în mai multe din chestiunile importante care apar în, apar în proiectul de raport. Flexisecuritatea este termenul pe care s-a pus accentul și de asemenea apare aici sistemele de muncă pe termen scurt ca aspect al flexisecurității pe timpul crizei. S-au făcut cercetări uh, extinse din partea fundației noastre și veți găsi mai multe informații în pachetul pe care l-ați primit cu informații informații pentru audierea de astăzi. S-a lucrat și asupra muncii nedeclarate, ce măsuri se pot lua împotriva ei și pe pe includerea activă a tinerilor. Astăzi vă voi vorbi despre calitatea locului de muncă și calitatea condițiilor de muncă. Acestea sunt două puncte centrale atunci când vorbim despre agenda pentru noi competențe și locuri de muncă. Cred că suntem cu toții de acord că calitatea locului de muncă este un concept foarte complex și unul multidimensional. O muncă bună nu înseamnă doar o muncă bine plătită, nu doar o muncă în care orele care sunt unele convenabile sau care are un contract permanent. Nu, este, o chestiune, este un concept foarte complex. Și de aceea, în Eurofound, atunci când a cercetat această chestiune, s-a axat pe un cadru cu patru dimensiuni, patru dimensiuni cadru. Cu siguranță mai sunt și altele, însă acestea patru au avantajul de a fi fost discutate în comunitatea de cercetători, și, de asemenea, a cunoscut aprobare din partea părților interesate care lucrează cu Eurofound. Ca o primă concluzie, trebuie să știm că definirea, măsurarea și evaluarea unui loc de muncă bun rămâne încă o provocare. În același timp, calitatea muncii e tot mai importantă pentru o serie întreagă de provocări cu care ne confruntăm. O parte dintre ele apar în, în proiectul de raport. De exemplu, criza demografică. Dacă dorim ca oamenii să rămână în viața profesională mai mult timp, acest lucru este posibil doar dacă locul de muncă are o anumită calitate. Și astea sunt, acestea sunt incluse la dimensiunea în ceea ce privește sănătatea. E de asemenea nevoie de anumite criterii de calitate pentru locurile de muncă. Acestea intră sub dimensiunea echilibrarea vieții profesionale cu cea neprofesională, asigurarea competitivității, trecerea spre o societate bazată pe cunoștințe. Pentru acestea e nevoie de o altfel de organizare a muncii. Aceste lucruri apar la dimensiunea de folosire și um, câștigare de competențe. Tot în cadrul securității se discută despre calitatea locurilor de muncă și aici acestea sunt acoperite în dimensiunea a avea un loc de muncă cu protecție socială. Dar să trecem acum de la teorie la informații mai practice, ce am aflat despre aceste dimensiuni diferite. Voi face referire la, condi- la sondajul privind condițiile de muncă în Europa. Există o forță de muncă care îmbătrânește. De aceea, menținerea mai mult timp a lucrătorilor pe piața de muncă ar putea fi o veste bună. Procentajul în EU27 a oamenilor care cred că vor putea să își mențin locurile de muncă până la 60 de ani. Numărul acestor cetățeni a crescut de la 57 la 59 de procente între 2000 și 2010. Și totuși, există diferențe foarte mari ca de obicei, între statele membre. 70% dintre, dintre muncitorii din Olanda și Germania cred că vor putea să să mai lucreze la 60 de ani, iar de cealaltă parte avem Slovenia, unde doar 26% dintre muncitorii întrebați anul trecut dacă vor putea să mai lucreze la, la 60 de ani au răspuns cu da. Și nu e doar o părere sau un punct de vedere. Puteți să observați că există o corespondență cu procentajul existent de oameni vârstnici care sunt încă încadrați în muncă în, respectiv, în respectivele țări. Ce ne arată aceste diferențe? Niște riscuri ergonomice, riscurile fizice la care sunt supuși muncitorii. Tot din sondaj putem vedea că există tot mai multe astfel de riscuri, de exemplu munca din condiții deranjante, ridicarea de greutăți, mișcări repetitive. Cu cât există mai mulți asemenea factori, cu atât oamenii sunt mai puțin capabili să mai lucreze la, la, la același loc de muncă la 60 de ani. Mai există și riscurile sociale la care sunt supuși uh, cetățenii aceea care se află în locuri de muncă în care există o presiune foarte mare și autonomia este foarte mică, aceștia sunt cei care răspund de cele mai multe ori cu nu dacă sunt întrebați dacă vor, face aceeași, vor fi la același loc de muncă la 60 de ani. Asta față de cei care au un loc de muncă cu o intensitate foarte mare, dar și o autonomie foarte mare. Deci totul corespunde cu procentajele pe care le-am găsit pe parcursul sondajului. Cum poate fi abordată această problemă? Schimbarea organizării muncii e o posibilitate. Însă trebuie să recunoaștem și faptul că există anumite locuri de muncă în care e nevoie de muncă fizică. În asemenea cazuri, nu va exista altă posibilitate pentru muncitor decât fie să-și schimbă locul de muncă sau să iasă de pe piața de muncă. Acei muncitori care trebuie să-și schimbe locul de muncă mai târziu în carieră, pentru aceștia este foarte clar că trebuie să își actualizeze competențele pe parcursul carierei pentru a putea face față provocărilor. În același timp, în același sondaj, vedem că accesul la formare scade odată cu vârsta. 36% dintre muncitorii între 30 și 49 de ani au, au primit formare plătită de angajator în ultimul an, ei bine, această cifră scade la 30% pentru cei trecuți de 50 de ani. Ar trebui să fim conștienți de faptul că s-au făcut eforturi foarte mari pentru a îmbunătăți calitatea muncii și, și de către companii. Companiile se gândesc și investesc în îmbunătățirea calității muncii, nu din motive altruiste, ci pentru că își doresc un impact pozitiv asupra performanței, asupra performanței individuale și organizaționale. Recent am făcut niște studii de caz în diferite companii pentru a vedea care e legătura între calitatea muncii și performanță. Rezultatele sunt foarte clare. Există o legătură. Există o legătură între formare, competențe și angajabilitate acestea sunt foarte importante. Formarea duce la o performanță crescută, la o abilitate mai mare de a folosi tehnologia. Există o legătură clară între planuri de a avansa în carieră și asigurarea locului de muncă. Și mai există o legătură între politicile de echilibrare a vieții profesionale și performanță în companii. Am putea duce acest raționament mai departe. Ne-am putea gândi că dacă există companii care se folosesc de asemenea practici de gestiune, cum e munca flexibilă, echipele autonome, acestea nu doar că pot să oferă un loc de muncă mai bun pentru muncitori, ci o duc mult mai bine. se poate arăta că există rezultate pozitive atunci când astfel de practici sunt puse în aplicare. Productivitatea este peste medie, mediu în asemenea companii și, în general, există o situație economică mai bună rezultate bune ale angajaților, o calitate bună a muncii este asociată de niște rezultate bune din punct de vedere organiza- organizațional și se poate demonstra din punct de vedere statistic. Mulțumesc! Și acum ultimul vorbitor, un expert în calificări și în piața de muncă, domnul Mike Campbell. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să mă aflu aici. Voi încerca să rezum ultimii 20 de ani viața mea în 6 minute. Foarte greu sau foarte ușor? Cred că sunt puține lucruri mai importante decât această agendă pentru noi uh, competențe și noi locuri de muncă. Este o agendă crucială și salut raportul Comisiei Sper că ceea ce voi spune în următoarele minute va uh, aduce puțină valoare în plus acestui raport. Am să mă refer la noi competențe și locuri de muncă, însă sper că veți vedea că ce spun eu se referă și la funcționarea pieței de muncă și la flexisecuritate, la utilizarea forței de muncă, după cum a spus Barbara, și la ameliorarea calității locurilor de muncă. Haideți să trecem la următorul uh, diapozitiv. Dacă credeți că Europa are probleme astăzi, eu vă spun că pentru viitor ne așteaptă și probleme, dar și, și provocări și șanse mai mari. Toate provocările pot fi transformate în șanse dacă luăm măsurile necesare. Sunt uh, însă provocări în economie, pe piața de muncă, demografia, schimbările din economia globală, tehnologia, schimbările sociale. Și această diagramă reprezintă doar un mic rezumat pentru un raport de 200 de pagini. În esență, majoritatea modificărilor uh, fac să sporească competențele de care este nevoie pentru participarea la piața de muncă și pentru reușita pieței de muncă, valabil și pentru indivizi și pentru angajatori. Și ce vreau să spun astăzi, că uh, reușita pe aceste planuri duce la o situație win-win pentru toată lumea, și pentru lucrători, și pentru angajatori. Sau, dacă nu uh, reușim, o pierdere pentru ambele categorii. Următoarea pagină, vă rog. În primul rând, trebuie să uh, avem o strategie reușită și un cadru reușit. Am să vă explic această diagramă. Am creat-o la organizația unde am lucrat eu 8 ani din uh, Marea Britanie. Vă recomand uh, munca acestei organizații, nu pentru că e din Regatul Unit, ci pentru că chiar cred că a făcut uh, multe în acest domeniu. Rolul nostru este să, să oferim consiliere guvernului britanic în legătură cu progresul privind competențele și locurile de muncă și politica în acest domeniu. E vorba, în primul rând, de investiții, care sunt esențiale, după cum veți vedea imediat, esențiale pentru succes. La organismul nostru, cea mai importantă este independența. Suntem finanțați din fonduri publice, însă suntem independenți de guvern ceea ce ne-a permis să facem propuneri destul de radicale privind transformarea sistemului. Așadar, competențele sunt importante, dar este un adevăr incomod faptul că în Uniunea Europeană competențele sunt destul de scăzute. 77 de milioane de adulți din Uniunea Europeană nu au calificări uh, adecvate pentru piața de muncă în anul 2020. Deci, avem nevoie de un cadru. Trebuie să ne concentrăm pe rezultat, care este prosperitatea, cum sugerează această diagramă. Deci, obiectivul final este o prosperitate pe, în ceea ce privește productivitatea, câștigurile, ocuparea și egalitatea. Și pentru a ajunge la această situație, trebuie să ameliorăm competențele pe care le avem acum, deci oferta, și să uh, facem să corespundă mai bine competențele pe care le avem și cele care sunt necesare, pentru că nu are sens să crezi competențe inutile. E foarte frustrant pentru toată lumea. În al treilea rând, este vorba de o piesă care lipsește din puzzle de multe ori, e faptul că trebuie să ne revizuim ambițiile. Până la urmă, competențele și locurile de muncă depind de comportamentul angajatorilor și deci cum se comportă aceștia este esențial pentru agenda locurilor de muncă. Corelarea dintre politică și educație și piața de muncă este vitală, de aceea am uh, realizat această diagramă și în partea de jos a diagramei vorbesc despre PUMA, un animal foarte grațios și foarte frumos, care aici reprezintă bucățica lipsă, și anume prosperitate, upgrading, corelare și ambiție. Haideți să trecem mai departe, vă rog. Haideți, vă rog, să trecem mai departe pentru că nu avem așa de mult timp. Avem aici o diagramă extinsă, o variantă extinsă a celei dinainte. Acum aș dori să mă refer la cele trei elemente care contribuie la prosperitate și să le prezint pe fiecare într-un minut ca să vă arăt uh, care sunt, după mine, instrumentele principale de soluționare a problemei. În primul rând, trebuie să susținem educația, formarea și dezvoltarea competențelor mult mai puternic. Trebuie să încurajăm mult mai multe persoane și companii să investească în competențe. Avem nevoie pentru asta de o informare mult mai bună, transparență mai mare pe piața de muncă și de o consiliere și orientare mai bună pentru tineri și adulți tineri. Trebuie să ne asigurăm că sistemul de educație de la școli, licee, facultăți este de cea mai bună calitate și să ne asigurăm că ce se face în aceste instituții este relevant pentru viețile și viitorul oamenilor. În acest sens, angajamentul uh, angajatorilor este esențial. E nevoie de măsuri colective care să stimuleze investițiile. Sigur că nu pot să prezint toate acestea pe scurt aici, dar nu toate aceste măsuri necesită o finanțare publică foarte substanțială. Dată fiind uh, austeritatea care ne așteaptă, trebuie să avem în vedere măsurile eficiente, rentabile, cum este uh, cea reprezentată de rețelele de angajator. Mai departe, următorul element, corelarea cum facem să se potrivească competențele disponibile cu cele cerute. Trebuie să acoperim lacunele și să rezolvăm problemele um, legate de șomaj și de subangajare. Și pentru asta trebuie să analizăm competențele valoroase din punct de vedere economic și să folosim informații de pe piața de muncă din interior și să anticipăm. Toate acestea sunt vitale. Însă, în Europa se folosește greșit sau prea puțin această cantitate de informații. Deci, de unde vin informațiile, cine le utilizează, cine le înțelege, e foarte important. Dacă dorim uh, rezultate, trebuie să ne concentrăm pe obiective, pe rezultatele finale. Și eventual um, cei din sectorul educației să fie recompensați după rata de reușită a studenților, de exemplu după cât dintre ei își găsesc un loc de muncă și foarte importante sunt serviciile publice de ocupare. În cele din urmă, creșterea ambiției, v-am spus că cererea de uh, locuri de muncă și de competențe este una derivată, cum spun economiștii, și depinde nu doar de nivelul de activitate economică, ci și de structura economică și de faptul că se reechilibrează economiile europene și se relocalizează, acesta este un factor foarte important de care trebuie să ținem cont. Cum spunea Barbara, trebuie să ne uităm în interiorul întreprinderilor, avem nevoie de leadership, de locuri de muncă performante, trebuie să utilizăm competențele pe care le avem la dispoziție în mod mult mai eficient. În concluzie, dacă trecem la următoarea pagină, revenim la Puma care este pentru mine prioritatea absolută. În primul rând, trebuie să fim de acord în legătură cu obiectivele. Avem nevoie de un angajament puternic al partenerilor sociali și al statelor membre, al Comisiei, al instituțiilor europene. De un, avem nevoie de un angajament susținut și, după cum spunea Voltaire, bunul simț nu e un lucru prea răspândit, din păcate. Însă, dacă putem să creăm un fel de bun simț al epocii noastre, cred că putem reuși. Trebuie să corelăm mult mai bine formarea cu uh, mediul muncii, să facem să corespundă cererea cu oferta și ambițiile, să ne ocupăm de obiectivele ecologice, de obiectivele UE 2020, să se raporteze în permanență progresul și, în încheiere, austeritatea fiscală este un subiect foarte grav. Nu putem să continuăm să finanțăm toate aceste chestiuni din bani publici și nici nu cred că trebuie. Trebuie să găsim o schimbare, să creăm o schimbare în comportamentul angajatorilor și al indivizilor. Și sunt metode destul de puțin costisitoare de a face acest lucru. Nu este neapărat nevoie de finanțe publice enorme. Pe ultima pagină vedeți, de fapt, de ce desfășurăm această dezbatere. O forță de muncă cu competențe slabe nu are doar o viață nesatisfăcătoare, ci contribuie la insatisfacția generală. O forță de muncă înalt, cu calificări înalte ne va face pe toți mai bogați. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această prezentare interesantă. Voi da cuvântul doamnei raportor la sfârșit. Dau mai întâi cuvântul doamna Iazovieska și apoi unei alte colege. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc mult invitațiilor pentru faptul că ne-au prezentat în mod atât de detaliat situația de pe piața muncii, mai ales această inadecvare între ofertă și cerere. Mulțumesc și pentru strategia prezentată de domnul Campbell, dar ceea ce lipsește, cred, sunt informațiile în legătură cu bunele practici, cu exemple, exemplele de cooperare între toate instituțiile. Uh, organizațiile angajatorilor, eh, angajaților, dar și eh, centrele de formare profesională și eh, cele de învățământ, pentru că fără astfel de cooperare între acești trei parteneri nu poate să existe efecte, să apară efecte pozitive. Puteți să ne dați informații sau exemple de astfel de cooperări? Mulțumesc. Doamna Mora. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc noastră și doamnei Bastos pentru organizarea acestei audieri foarte interesante. Vedem că ne confruntăm cu o problemă fundamentală și aș dori să identific două, trei aspecte care pun probleme mari. Un prim aspect este creșterea nivelului global de calificare E vorba de adecvarea nivelului de calificare uh, cu locurile de muncă ale viitorului, pentru că locurile de muncă se vor schimba. Deci cum poate avea acest loc această dublă evoluție? Pe de o parte creșterea nivelului de calificare și pe de altă parte adaptarea la, la uh, evoluția locurilor de muncă pe branșe, pe uh, domenii profesionale. Iată provocările care se vor confrunta toate statele și trebuie să reacționăm imediat. În al doilea rând, cum putem să mobilizăm, având în vedere că timpul formării și timpul întreprinderii nu sunt echivalente. Întreprinderea este mult mai reactivă și acționează imediat, pe când timpul de formare este unul lung. Deci cum se poate oferi o reactivitate mai bună. În al treilea rând, am auzit sugestia de a plăti formatorii pe bază de rezultate. Eu am dubii, pentru că reala eficiența formatorilor este tocmai să știe să formeze pe toată lumea iar dacă îi plătim pe bază de rezultate, vor apărea mulți formatori pentru publicul ușor de format și integrat și puțin formatori care să fie de acord să abordeze nivelurile scăzute de calificare și tocmai reușita este tocmai integrarea celor care au cele mai multe dificultăți să uh, se formeze. Mulțumesc, domnul Cristiansen, ultimul orator. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am timp uh, pentru a vorbi prea mult, așa că am o întrebare scurtă. Ați vorbit cu toții de flexi-securitate. Dar dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu aceasta în ultimii ani, observăm că a crescut mult flexibilitatea și a scăzut mult securitatea. Ce putem face pentru a crea echilibrul în acest concept de flexisecuritate? Este important să investim în securitate, altfel nu putem obține flexibilitatea. Este evident acest lucru, văd acest lucru în țara mea, în Danemarca. Dacă se investește în securitate, dacă se ajunge în șomaj și se obține ajutor de șomaj, se beneficiază de formare pentru a putea fi mobil pe piață și pentru a găsi un alt loc de muncă. Vă mulțumesc dacă mi-aș putea răspunde. Mulțumesc, domnul președinte. Doamna Bastos, vle... Doamna Bastos, doriți să spuneți și dumneavoastră ceva? Obrigada, Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc experților pentru aceste prezentări excelente. Există o preocupare cu această criză cu care ne confruntăm. E vorba de punctul de plecare care afectează toate măsurile care trebuie luate pentru piața muncii a Uniunii Europene pentru ca aceasta să fie competitivă, să producă locuri de muncă și să ofere reacții potrivite lumii globalizate. Flexisecuritatea a fost menționată de toți experții, politica socială și de ocupare care trebuie să fie realizată în anii următori pentru a adapta piața muncii la nevoile societății necesită mai multă inteligență pe piață. Investițiile în educație, formare de-a lungul întregii vieți sunt absolut esențiale pentru a obține această creștere și creare de locuri de muncă în Europa. Dialogul social, dialogul cu partenerii sociali au fost menționate ca reacție la uh, această provocare cu care ne confruntăm. Constat de asemenea că, pornind de la un aspect destul de negativ, adică situația cu care se confruntă Uniunea Europeană, situațiile de austeritate în anumite state membre, nu ne permit, nu trebuie să ne facă să ne pierdem ambițiile, pentru că este evident că avem nevoie de mai multe locuri de muncă mai bine calificate, de mai multe competențe pentru a fi la înălțime, la înălțimea potențialului de creștere economică și la nivel de resurse umane. Mulțumesc încă o dată tuturor experților. Mulțumesc. Dorește unul dintre experți să răspundă la întrebarea domnului Christensen? Monsieur Campbell? Nu? No? Domnul Campbell? Doamna Christenberger. I'll give it a shot. Uh, <laughs> I can't promise anything. No, the, the one... Voi încerca, nu pot să vă promit nimic. Un lucru pe care aș dori să-l menționez în ceea ce privește dezbaterea legată de flexisecuritate, mai ales pe timpul crizei, ei bine, acesta e exemplu sistemelor de muncă pe termen scurt. Există flexibilitatea numerică pentru companie și în același timp se asigură un loc de muncă și se asigură un venit pentru muncitor. Câteodată vorbim chiar de zero ore în uh, acest tip de muncă, însă venitul rămâne la nivelul la care era. În același timp, putem să vedem un element care lipsește în aceste sisteme și anume elementul de formare. Timpul în care nu se muncește ar putea fi folosit pentru o acumulare de noi cunoștințe. Desigur, cursurile ar trebui să fie adaptate, să fie ținute sub formă de module, pentru că niciodată nu se știe cât timp va dura această muncă pe termen scurt. Așa că e nevoie de o flexibilitate din partea celor care asigură formarea, dar și de, din partea companiilor care își doresc să se implice în așa ceva. În cercetarea noastră am văzut un punct slab, printre niște rezultate foarte bune în ceea ce privește munca pe termen scurt în cadrul flexii securității. Și acesta este că nu se folosește acest timp tocmai pentru pregătire. Domnul Santini are cuvântul. Domnul Vic Centini. Intervento. vreau să reacționez și eu. Tocmai asta vreau să spun. Foarte puține țări, în foarte puține țări, flexisecuritatea a fost realizată adăugând flexibilitatea la securitate. În majoritatea țărilor, înainte de criză, uh, a explodat numărul locurilor de muncă precare și după începerea crizei a continuat această explozie fără să existe un sistem uh, adecvat de protecție pentru a salva locurile de muncă care se pierdeau și în același timp protejându-se lucrătorii de răutățirea locurilor lor de muncă. În anumite țări s-a întâmplat tocmai ceea ce spunea colega. Un exemplu, e vorba de un exemplu de bune practici, adică s-au folosit subvențiile care în situații de criză trebuie să crească, nu să scadă. De aceea aceste politici de reduceri bugetare la uh, nivel de uh, contribuții sociale trebuie să, să înceteze. Deci s-au adăugat aceste intervenții la finanțarea reformării lucrătorilor. Numai astfel putem să adecvăm competențele lucrătorilor, mai ales celor care au avut cel mai mult de suferit de pe urma crizei, la evoluția, să le permitem să se adapteze la evoluția pieței muncii. Singura posibilitate de a rezolva această problemă și problema lipsei de sincronizare între exigențele întreprinderilor și cele ale institutelor de formare, după cum a spus doamna deputat, acest lucru se poate face doar printr-un adevărat uh, dialog social între organizațiile patronatului și cele ale sindicatului, pentru că numai printr-un astfel de dialog se poate monitoriza nevoile de formare pe piața muncii, se, poate, se pot aprofunda exigențele de formare în diferitele sectoare și prin obiective comune și propuneri comune ale angajatorilor și lucrătorilor se pot oferi autorităților publice la toate nivelurile local, național și european anumite indicații care să permită adaptarea ofertei de formare la necesitățile reale ale pieței muncii. Trebuie să recunoaștem faptul că, din păcate, criza a făcut mai dificile uh, relațiile dintre uh, partenerii sociali și a golit de eficacitate uh, dialogul social și la nivel european și la nivelul statelor membre. Cred că dialogul social trebuie relansat pentru a rezolva aceste dificultăți. În fine, trebuie să fim conștienți de faptul că situația s-a schimbat foarte mult față de trecut. Um, nu putem aborda problemele formării profesionale sau ale pieței muncii, considerând că, sunt, că suntem încă în situație înainte de criză. Inițiativele Comisiei Europene, dintre care agenda For New Skills and New Jobs, au fost concepute înainte de excluderea de, de criză și de aceea trebuie să înțelegem că trebuie să adaptăm instrumentele la piața muncii care s-a modificat complet. Urgența astăzi este crearea de locuri de muncă și creând locuri de muncă dăm avem astfel și posibilitatea de a înțelege care sunt nivelurile de formare în întreprinderi. Mulțumesc! Mulțumesc! Am, încer- am încheiat această schimb de opinii. Numai bine uh, și spor, doamne raportor. Vom examina amendamentele la raportul său pe 12 și, 13, și 13 iulie. Cred că această discuție este o bază bună. Mulțumesc mult invitațiilor. Constat că Business Europe nu a dorit să participe la dezbatere. Doamna președinte, mulțumește și interpreților.